Dear colleagues, we can start also because... Stimați colegi, haideți să începem. Raportorul va trebui să intervină la primul punct de pe ordinea de zi, deci începem cu primul punct, primul, primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. La începutul acestei săptămâni, Comisia a hotărât să nu extindă acordul anticontrabandă și anticontrafacere între Philip Morris, International, Comisia și statele membre. Ca urmare, acest acord expiră în 9 iulie 2016. În lumina acestui anunț, consider că nu mai este cazul să purtăm un schimb de opinii cu Olaf pe această temă și de aceea vă propun să scoatem punctul 21 de pe ordinea de zi a ședinței noastre. Dacă nu aveți obiecții, atunci adoptăm ordinea de zi cu această modificare și putem trece la punctul următor, adoptarea procesului verbal al ședinței din 17-18 februarie 2016. În cazul în care nu există obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, vom considera acest proces verbal adoptat. Punctul 3. Anunțul, anunțurile președintelui. Aș dori să vă informez că sesiunea din 31 uh, august de după amiază, miercuri după amiază, este uh, anulată. Cred că toată lumea se bucură. Iar sesiunea de joi, 1 septembrie dimineața, se menține. Vom vota pe marginea proiectului de buget, pe marginea avizului privind bugetul, deci, și menținem această ședință. Apoi, în ce privește reuniunea de luni 12 septembrie la ora 19 la Strasburg, la acea ședință, domnul comisar Arias Caniete ne va prezenta pachetul privind clima prevăzut spre adoptare de către Comisie în data de 20 iulie. Al treilea anunț al președintelui se referă la următoarele ateliere – Aș dori să vă atrag atenția asupra două ateliere organizate săptămâna aceasta de Departamentul pentru Politici. Combaterea cancerului este un sport de echipă, rolul educației și al sportului, seminar organizat de grupul de lucru privind sănătatea și programat pentru miercuri 13 iulie, orele 12.30-14.45 și al doilea seminar, Opțiunile Uniunii Europene pentru accesul la medicamente, un seminar organizat în data de 14 iulie, deci joi dimineața. Regimul lingvistic de interpretare de astăzi este disponibil în 20 de limbi și, ca de obicei, documentele de ședință sunt disponibile prin aplicația de ședință pe internet, de fapt pe intranet, iar uh, ședința este transmisă online. Și, în fine, anunțurile președintelui cu privire la recomandările coordonatorilor de la ședința din 5 iulie 2016, care au fost distribuite electronic. Deci le-ați primit, dacă nu, nu aveți obiecții, le vom considera adoptate. Iar acum aș dori să informez pe colegi la punctul 5 cu privire la negocierile interinstituționale în curs, După cinci runde de dialog tripartit cu privire la directiva NEC, directiva privind plafoanele naționale de emisii, mă bucur să anunț că s-a ajuns la un acord global pe marginea acestui dosar în timpul președinției neerlandeze, în cursul celei de-a cincea runde de dialog tripartit din 21 iunie, colegiuitorii au discutat în special pe marginea a două probleme fundamentale, gazul metan și anexa 2, angajamentele de reducere a emisiilor la nivel național. În urma acestor discuții s-a conchis că Parlamentul dorește să accepte un pachet care să presupună faptul că metanul a fost exclus din domeniul de aplicare al directivei dacă angajamentele de reducere a emisiilor prezentate în anexa 2 au dus la o îmbunătățire a situației în materie de sănătate cu 50%. În urma unor consultări îndelungi și intense cu statele membre, președinția neerlandeză a făcut o propunere finală pe marginea anexei 2 care a dus la o îmbunătățire a sănătății cu 49,6%. Propunerea președinției la anexa 2 a fost discutată pe plan intern în cadrul Parlamentului și în urma unor deliberări extinse, raportorul și raportorii din umbră, care reprezintă majoritatea în, a membrilor Comisiei ENVI, au hotărât să accepte această propunere pentru a asigura un acord asupra acestui dosar important. Rezultatul negocierilor cu Consiliul pe marginea acestui dosar vor fi supuse votului mâine dimineață. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, strategia europeană pentru gaze naturale lichefiate și depozitarea gazelor. Există un raport din proprie inițiativă din partea Comisiei ITE. Avem și noi un raportor pe domnul Sorinio pe marginea acestui dosar, căruia îi voi da acum cuvântul pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor Așa cum arăta și domnul președinte, este vorba de un raport din proprie inițiativă al Comisiei ITRE și mai întâi de toate, cred că se cuvine să felicităm Comisia ITRE pentru munca depusă pe marginea acestui aviz. Le mulțumesc, le mulțumesc tuturor uh, membrilor echipei care s-au ocupat de el. S-au făcut o serie întreagă de amendamente față de textul inițial, iar comisia noastră a elaborat un aviz, desigur un aviz limitat de uh, cadrul pe care îl reprezintă numărul de caractere prevăzut uh, în regulament. Așadar, ne-am aplicat asupra elementelor celor mai importante din perspectiva noastră a Comisiei pentru Mediu Sănătate Publică. Aș dori să insist asupra următoarei idei. Alinierea strategiei, alinierea la nivel european a strategiei pentru gaze trebuie să urmeze liniile principale legate de siguranță și competitivitate din uh, Uniunea Energetică, precum și elementele principale legate de durabilitate. Acestea sunt conceptele cele mai importante. Apoi, gazul natural lichefiat trebuie privit ca fiind un element sau un moment de tranziție pentru că în cadrul Uniunii Energetice, sigur că trebuie să ne concentrăm asupra resurselor de energie regenerabile, însă și gazul natural lichefiat poate juca un rol deosebit de important în acest proces de tranziție de la combustibilii fosili la etapa de utilizare a unor energii regenerabile în special. Deci este această etapă de tranziție în care GNL este foarte important. Apoi, avem în Uniunea Europeană 27 de terminale GNL, mai trebuie construite încă 8, deci acestea urmează, însă există un mare dezechilibru al prezenței acestor terminale pe teritoriul Uniunii Europene. De aceea, înainte de a trece la construirea unor noi infrastructuri, ar trebui făcute evaluări de impact pentru a se putea utiliza la randamentul maxim infrastructurile deja existente și abia ulterior să se treacă la etapa creării de noi terminale. Să ne gândim pos și la posibilitatea stabilirii unor legături între terminale, la susținerea statelor uh, mai vulnerabile din acest punct de vedere, pentru că strategia noastră energetică se concentrează pe rolul energiilor din surse regenerabile. Apoi m-am gândit și la GNL, la rolul GNL în ceea ce privește decarbonizarea din sectorul maritim, unde știm foarte bine că poluarea este uriașă. Totul depinde de petrolul pe care îl folosesc uh, navele de mari dimensiuni, marile transportoare maritime. Deci, trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a utiliza GNL în acest sector. Cum spuneam, numărul de caractere pe care trebuie, în, în care trebuie să se încadreze acest aviz este limitat, de aceea n-am avut cum să spun totul, dar am discutat deja cu raportorii din umbră, am discutat cu colegii și am încercat să identific exact acele elemente sensibile pe care ar dori colegii să le includem în acest aviz, cele mai importante aspecte. Vă reamintesc că în data de 14 iulie la prânz ar fi termenul pentru depunerea amendamentelor și v-aș reminti, de exemplu, importanța sectorului comercial sau sectorului rutier. Există camioane care folosesc deja GNL și cred că trebuie să ne gândim și la alte sectoare în care să putem folosi GNL. De asemenea, trebuie să ne gândim cum se poate el stoca, pentru că el vine, provine din uh, Uh, de la, din gazele de șist și gazele care ajung pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de proveniență, trebuie să respecte uh, standardele noastre europene. Așadar, spuneam că N-am avut cum să introduc tot ce voiam să spunem în acest text, pentru că avem la dispoziție un număr limitat de caractere, dar, cum spuneam, termenul pentru prezentarea amendamentelor este 14 iulie la prânz și dacă mai aveți observații, vă rog să le faceți până atunci. Voi face tot ce voi putea ca până în data de 20 să avem o primă formă definitivă, o primă o formă a acestui uh, uh, aviz și sperăm că după vacanța de vară să reușim să dăm curs acestor lucrări. Mulțumesc! Mulțumesc și felicitări pentru rezultatele obținute ieri de echipa dumneavoastră națională de fotbal. Și acum trecem la raportorii din umbră, apoi voi da cuvântul și membrilor. Din partea PPE, din partea S și D, apoi ECR, dar, înainte de toate, începem cu liberalii, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru felicitările adresate echipei noastre naționale. Am suferit un timp, dar până la urmă, iată că am reușit. Mulțumesc. Dar astăzi puteți să vă exprimați în portugheză, în onoarea victoriei noastre, intervine domnul Zorinio. Cred că mai bine aș vorbi în franceză, că pe ei i-am bătut. Bine, puteți vorbi în ce limbă doriți. Mulțumesc! Așadar, mai întâi de toate aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru munca depusă. Am avut uh, câteva ședințe cu raportorii din umbră și punctele noastre de vedere din partea diferitelor grupuri politice au fost preluate în aviz de domnul raportor. Suntem de acord cu uh, acest acord global cu amendamentele pe care le-am propus. Sigur, la alineatul 2 se oferă prioritate surselor de energie regenerabilă suntem de acord cu asta. De asemenea, LNG nu trebuie să fie exclus ca o sursă tranzitorie de energie pe termen scurt și mediu, chiar dacă eforturile noastre trebuie să se concentreze pe exploatarea durabilă. Alineatul 5 mi-a atras în mod deosebit atenția cu privire deci la uh, poluare și la emisiile din sectorul transporturilor. Uh, este o idee pe care o susțin de multă vreme, și anume că LNG este o mm, sursă de energie mult mai durabilă, mai ales în acest sector al transporturilor, mai ales al transporturilor maritime, și considerăm că el poate să reprezinte și o sursă de venituri suplimentare pentru um, proiecte inovatoare. Am discutat despre aceste lucruri în cadrul reuniunilor cu raportorii din umbră. Apoi, GNL are de jucat un rol important la nivel local, de asemenea, în transporturi, înlocuind uh, combustibilii folosiți în mod tradițional de uh, camioane de mari dimensiuni, de tiruri, apoi diversificarea surselor și uh, toate celelalte aspecte legate de piața gazelor, de asemenea, reprezintă un element important. CNL-ul fiind un combustibil de tranziție, trebuie întâi să se facă o analiză foarte atentă înainte de a se lua decizia de investiție definitivă. De asemenea, trebuie să desăvârși, să, să punem capăt izolării energetice și a monopolului uh, în anumite regiuni al unei singure surse de energie disponibile, apoi piața baltică de energie, piața din sud-estul Europei este importantă, există Fondul European pentru Investiții Strategice, Facilitatea pentru Conectarea Europei, FDR, precum și finanțarea BEI, toate aceste surse de investiție trebuie să dea prioritate acestui gen de proiecte. În orice caz, în cazul Portugaliei, de exemplu, trebuie să ne optimizăm prin uh, conectări transfrontaliere și prin schimbări ale legislației capacitatea de stocare înainte de a investi în noi infrastructuri. De asemenea, trebuie să se reflecte și uh, problemele mai controversate, cum ar fi uh, Mm, extragerea gazelor de șist. Eu personal mă opun acestui tip de exploatare în Uniunea Europeană și consider că este o chestiune care trebuie să țină de subsidiaritate, însă statele membre trebuie să fie aceia care să ia deciziile în domeniul acesta și consider că e important pentru mixul energetic să se poată lua astfel de decizii, de exemplu pentru Regatul Unit, pentru Spania, și trebuie să instituim standarde de mediu și sănătate mai stricte printr-un cadru juridic, legislativ, care încă nu există. Un alt element important îl reprezintă TTIP, iarăși un subiect controversat, care are un capitol cu privire la energie, ce va fi probabil negociat în cadrul acestui acord de liber schimb. Uh, în Statele Unite a existat o revoluție a gazelor de șist care a dus la scăderea prețurilor în timp ce în Uniunea Europeană emisiile au rămas la un nivel foarte ridicat. Noi susținem uh, acest capitol în negocierile TTIP, dar trebuie să, folosit, trebuie să folosim toate instrumentele de negociere pe care le avem la dispoziție pentru a promova eficiența energetică, dar și standardele de mediu adecvate pentru exploatarea gazelor de șist și pentru explorarea cu privire la gazele de șist. Vom transmite și alte amendamente pe lângă cele pe care le-am discutat deja în timp util domnului raportor și mulțumim foarte mult și domnului raportor și celorlalți raportori din umbră care au conlucrat la elaborarea acestui document. Vă mulțumesc! Thank you to you and now Mr. Uh, mulțumim și dumneavoastră și acum domnul Ischilon. Doamnă. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un proiect excelent. Nu cred că putem spune acest lucru de suficiente ori. Gazele naturale lichefiate sunt doar o soluție de tranziție și de aceea toată tehnologii, toate tehnologiile folosite ar trebui să poată fi convertibile și la biocombustibil. Trebuie spus clar acest lucru. Avem o ocazie foarte importantă de a <clears throat> vedea care sunt investițiile publice necesare, de exemplu pentru distribuția acestor combustibili. Trebuie să ne asigurăm că aceste investiții publice sunt viabile dacă ne gândim la eficacitatea energetică, genele într-adevăr contribuie la emisiile de dioxid de carbon și dispunem de tipuri diferite de gaze naturale, dar vedem că generează și emisii de metan și de asemenea că acest lucru poate ridica pro- probleme. Ar fi probleme și cu fracturarea hidraulică, care e foarte periculoasă pentru mediu, pentru că se folosesc cantități uriașe de apă și substanțe chimice și deci e foarte important să avem un raport cât mai în favoarea mediului și cum s-au implicat mai multe comisii, inclusiv cea pentru transporturi, s-a subliniat că trebuie să avem o politică energetică cuprinzătoare, astfel încât soluțiile să fie viabile pentru întreaga politică a Uniunii. Mulțumesc, domnule Frante. Grazie. Eh, ci uniamo ai complimenti. Mulțumesc. Și noi vrem să-l felicităm pe raportor pentru acest aviz limitat, e adevărat, din motive de număr de caractere. Și domnul raportor trebuie să ține seama și de amendamentele propuse. Unul dintre amendamentele noastre s-a referit la faptul că obiectivul trebuie să fie acela de a se ajunge la o producție de energie din surse 100% regenerabile. aceea deci e important să punem accentul pe elementul acesta și anume că GNL este un element de tranziție către energiile regenerabile. Poate că trebuie precizat că această tranziție trebuie să fie cât mai scurtă, trebuie să ne propunem uh, să parcurgem cât mai rapid această etapă de tranziție, fiindcă obiectivul nostru final este totul altul și anume acela de a se ajunge la o producție de energie 100% regenerabilă. În acest sens, noi vom pune accentul cu toată tăria pe ideea că Uniunea Europeană nu dorește utilizarea gazelor de șist sau a gazelor extrase prin intermediul fracturării hidraulice, Sigur că aici ne aflăm în domeniul subsidiarității, dar asta nu ne împiedică să facem o recomandare suficient de puternică cu privire la eliminarea de pe piața noastră a acestui tip de gaze pentru a face în așa fel încât uh, impactul uriaș la nivel energetic pe care îl presupune fracturarea hidraulică să creeze încă o problemă pe lângă cele pe care le avem a, în această piață în extindere a gazelor naturale s-a, s-au preluat, s-au, s-au mâncat, ca să zic așa, bucăți din piața aceasta nu din uh, piața energiilor, uh, din combustibili fosili, așa cum poate n-am fi așteptat, ci tocmai din piața energetică a energiilor regenerabile. Deci, iată, altul ar fi fost obiectivul nostru, ori noi am dorit ca gazele naturale să uh, pună capăt energiilor din resurse regenerabile. Încă câteva elemente care vizează siguranța, și anume platformele offshore, platformele, platformele de pe mare, care uh, folosesc cantități uriașe de apă de mare, o răcesc, o aruncă înapoi în apă, în mare Uh, cu o temperatură mult mai scăzută și cu un adaus de clor și de alte substanțe, ceea ce produce un efect uh, important, un impact important asupra uh, zonelor maritime din jurul acestor platforme. Ele ar putea să se transforme în platforme cu circuit închis, care să folosească o parte din gazul pe care îl produce respective, respectiva platformă, așa încât acea platformă să devină o platformă cu circuit închis și care să nu aibă un impact atât de puternic asupra mediului maritim. maritim. Și vom insista și, cum spuneam, pe marginea uh, siguranței platformelor de stocare sau a uh, facilităților de stocare, în anumite cazuri există zone destul de sensibile care au o istorie legată de modificări geo, mm, geologice destul de rapide, au fost de-a lungul timpului expuse riscului de cutremur, deci ridică îngrijorări. Ceea ce noi ne dorim este să existe spații de depozitare suficient de sigure și care să lasă deschisă calea către energiile regenerabile. Uh, Mulțumesc și acum doamna Dornan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea și raportorului Gazul, gazele naturale se înscriu clar în uh, discuția despre politica energetică și uh, utilizarea sa, precum și rezervele reduse, fac să fie considerat un element strategic. Mă alătur raportorului în ideea că trebuie considerate ca prioritare energiile regenerabile din motive de durabilitate și independență într-o lume din ce în ce mai nesigură, independența care înseamnă o aprovizionare sigură ar trebui să fie una dintre preocupările noastre de bază. De aceea, gazele naturale lichefiate ne pun în fața răspunderii noastre de a îmbunătăți relația cu Rusia. Cealaltă rezervă de uh, GNL, Golful Persic, fiind o zonă conflictuală uh, pe care Europa o controlează din ce în ce mai puțin, pe care o poate gestiona tot mai puțin. Nevoile viitoare de energie vor fi foarte mari și uh, situația aprovizionării noastre cu energie trebuie să se înscrie într-o perspectivă largă bazată pe Europa, asta însemnând și includerea Rusiei. Adică nu trebuie să ne concentrăm pe uh, construirea de noi conducte de transport al gazelor, pentru că dependența Uh, de un singur furnizor este situația care trebuie evitată cu orice preț. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că proiectul de aviz este excelent. Cred că înțelegem cu toții că Europa trebuie să se concentreze pe resursele proprii, mai ales cele regenerabile. În ceea ce privește infrastructura, trebuie să ne concentrăm pe cea existentă, deoarece genele uh, reprezintă un combustibil fosil cu toate dezavantajele specifice și de aceea, așa cum s-a spus și trebuie să și repetăm ori de câte ori discutăm, trebuie să fie o soluție uh, tranzitorie. Au și spus colegii acest lucru. Cât privește transportul gazelor naturale lichefiate, atunci când transportăm pe cale maritimă GNL, trebuie să ne gândim că emisiile maritime nu sunt reglementate aproape deloc sau sunt reglementate foarte prost. Deci, poate că transportarea GNL peste ocean uh, ar presupune mult mai multe daune decât importurile de GNL. Și nu în ultimul rând, aș spune că orice utilizare a GNL nu ar trebui să însemne o abordare ipocrită față de tehnologiile dăunătoare pentru mediu pe care le refuzăm în Europa. Vrem să vorbim despre decarbonizare, deci să evităm situația în care uh, de- delocalizăm uh, prejudiciile, daunele pentru mediu. Nu ne place uh, fracturarea hidraulică pentru că dăunează mediului, dar apoi suntem dispuși să importăm gaze care dăunează uh, planetei în alt loc, care produc daune în alt loc. Să nu uităm că aceste tehnologii contribuie la efectul de uh, gaz de seră și nu contează dacă acest lucru se întâmplă la noi sau în America. Așa că îl fericit din nou pe raportor și aș Uh, vreau să fac și câteva propuneri de amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Voi ruga acum reprezentanții comisiei să intervină. Bună ziua, sunt Monica Jigri de la DG Energie, la Comisia Europeană. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, aviz, mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră. V-ați referit în special la aspecte legate de faptul că gazele naturale sau transportul ca GNL ar trebui să reprezinte doar o soluție de tranziție. Aceasta este și abordarea noastră pe care am prezentat-o în comunicarea noastră. Bineînțeles, durata tra- tranziției durează, depinde de evoluțiile tehnologice și la noi și pe plan mondial. Ați menționat și potențialul de efecte benefice al GNL în domeniul transporturilor. Am putea avea acolo un beneficiu de mediu atunci când GNL ar înlocui uh, combustibili mai poluanți, cum ar fi uh, motorina Apoi, tot pentru transporturi, ați vorbit și de impactul asupra transporturilor terestre, dar și maritime. Bineînțeles, evoluțiile tehnice încă mai lipsesc și în aceste domenii în care acum se cercetează pentru ca tehnologia să fie mai sigură și mai durabilă. Și în încheiere, în ceea ce privește infrastructura, suntem de acord că investițiile în uh, infrastructurile viitoare pentru gaze vor trebui să fie bine gândite, să fie eficiente din perspectiva costurilor și să uh, fie create acolo unde nu există interconexiuni în statele membre cele mai vulnerabile și să ne folosim de infrastructura existentă cât mai mult posibil. În ceea ce privește investițiile în infrastructură, ați spus că infrastructura pentru gaze trebuie să fie capabilă să uh, fie folosită și pentru forme regenerabile de energie, pentru biogaz, de exemplu, lucru care deja s-a demonstrat posibil. Uh, e foarte dezvoltat în țările nordice și am dorit să explorăm și mai mult aceste posibilități ca să ne asigurăm că se extinde această utilizare și în alte regiuni ale Europei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și înainte de a da cuvântul raportorului nostru, trebuie să-i cer scuze domnului Șerperic, pentru că nu am văzut că dorește să intervină mai devreme. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Deja s-au spus uh, multe de lucruri importante. Eu m-aș referi la un singur lucru foarte important pentru țările de jos, de exemplu. Cablurile subterane. Trebuie să ne asigurăm că avem o supraveghere, o monitorizare foarte bună a ceea ce se întâmplă. Avem multă experiență în acest domeniu, în țările de jos și trebuie să ne fie clar cât se poate declar care vor fi efectele. Mulțumesc. Thank you very much. Now, Mr. Mulțumesc, domnul Zorinio, pentru a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun acum că aștept propunerile dumneavoastră de amendamente, cele pe care le-ați uh, anunțat, și că nu va fi nevoie de compromisuri, date fiind cele cinci întrebări care au fost abordate deja inițial în raport și cele care au mai fost precizate acum. De exemplu, această idee că e vorba de o soluție de tranziție pe, pe durată scurtă, apoi um, situația transportului rutier cu camioanele, și apoi faptul că infrastructura ar trebui să poată susține și alte forme de uh, energie, biogaz, apoi uh, și problema regazeificării și a finanțării și a disponibilizării de mijloace necesare la nivelul Uniunii Europene. Cu siguranță vom putea redacta un raport foarte bun. Mulțumesc uh, deci uh, tuturor și pentru a răspunde întrebării colegei din partea ALDE nu știu dacă vom avea un consens pentru că mai trebuie să analizăm situația. Mulțumesc! Mulțumesc și acum putem încheia aici acest punct de discuție. Reamintesc doar că termenul pentru amendamente este 14 iulie la prânz. Votul în Comisia ENVI va fi pe 8 septembrie, iar în Comisia ITRE pe 26 septembrie și în plenară probabil vom vota în a doua sesiune din octombrie. Și acum o să trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2017, toate secțiunile și acum intervin ca și raportor. Trebuie să subliniez că întârzierea legată de bugetul general și faptul că Consiliul își va preciza poziția pe 20 iulie fac ca noi să încheiem termenul pentru, să stabilim termenul pentru amendamente înainte de precizarea poziției Consiliului. Eu vă voi, voi prezenta în Comisia pentru Buget, în calitate de raportor, o, un proiect de buget pe baza poziției uh, sau interpretării pe care o va da Consiliul. Veți vedea în proiectul de Uh, aviz am spus că sunt probleme suplimentare la uh, rubrica 3 pentru că acolo este vorba despre provocările cu care se confruntă actualmente Uniunea Europeană, cum ar fi migrația, securitatea și cred și subliniez că va trebui să facem eforturi, să ne concentrăm atenția pe această rubrică 3. De asemenea, este clar că după ce, am ajuns, ce vom fi ajuns la un acord, va trebui să monitorizăm implementarea și să susținem uh, măsurile privind mediul. Pentru revizuirea CFM am cerut uh, cheltuieli de 20% pentru măsurile legate de mediu, de climă și dorim să vedem și niște eforturi suplimentare în cadrul bugetului anual. În legătură cu programul LIFE, am văzut o mică majorare, dar uh, o să urmărim ce se întâmplă. Pentru sănătate, uh, un plus de 3,8% față de anul precedent. Și o să vedem dacă se mai reduc plățile. În legătură cu alimentele și furajele, avem un plus de 1,3% față de anul precedent. Acum nu mai putem, nu mai trebuie să spunem decât că suma totală din buget aferentă competențelor comisiei noastre este foarte mică. De fapt, programul LIFE reprezintă 0,3% din proiectul de buget. Măsurile aferente sănătății sunt numai 1,04% din proiectul de buget și 1,5% uh, la rubrica 3 pentru alimente și furaje numai 0,16% sunt alocate și e clar că avem nevoie de sprijin puternic pentru a majora sumele de pe anumite linii. În ceea ce privește agențiile, e clar că e nevoie și că dorim o activitate clară a agenției dar sunt probleme cu agenția și am arătat comisiei acest lucru și în trecut. În primul rând, mă refer la problema resurselor financiare și umane adecvate. Știm că uneori activitatea agenției e legată de sau depinde de plata unor comisioane și dacă au resurse proprii la agenție uh, la nivel financiar, nu dispun de resursele umane necesare. În legătură cu veniturile din uh, comisioane, ele sunt greu de pre- prevăzut, de preconizat și de aceea vom cere o marjă de prudență de 5% pentru aceste estimări de venituri din uh, taxe pentru agenție. Dar acest lucru l-am și precizat în proiectul de text și asta după ce am avut uh, o discuție foarte clară și cu agenția. De asemenea, am încercat să reliefăm faptul că în urma Brexitului, ieșirii Regatului Unit din uh, sau votului votului pentru ieșirea Regatului Unit, nu știm care vor fi efectele asupra sediului. Nu știm dacă vor fi nevoi suplimentare pentru anul următor, pentru că după referendum Agenția Europeană pentru Medicamente va trebui mutată de la Londra într-o altă țară europeană. Și trebuie să ne gândim la resursele necesare. Și acum, doamna Cademac, da, în primul rând, mulțumesc frumos. Uh, cred că raportorul a prezentat foarte bine aspectele esențiale, nu doar în raport, ci și aici. Și în seara aceasta o să mai discutăm puțin despre prezentare. Mai sunt două, trei lucruri care ar putea fi mai bine precizate. Așa cum spunea colegul Lavir, primul ar fi suma uh, generală Uh, alocată din partea Parlamentului, propusă de Parlament, care a fost uh, redusă de Consiliu. Mi se pare că e esențial să vedem reduceri aici, pentru că noi deja am propus uh, o sumă foarte moderată, mai ales pentru proiecte ca LIFE, care sunt foarte bune și care uh, ar fi periclitate dacă n-ar dispune de suficiente fonduri. De asemenea, colegul Lavia s-a mai referit și la agenții eh, care se finanțează și din taxe și eh, de aceea considerăm eh, că nu se poate ști niciodată dinainte exact ce venituri vor fi. Pe de altă parte, agenția are sarcini de îndeplinit și, în plus, trebuie să suporte și reduceri uh, de personal, toate aceste lucruri putând să pericliteze activitatea uh, agenției, ceea ce noi nu putem accepta. Și al treilea lucru pe care o să-l mai discutăm, din păcate, ce se întâmplă cu uh, Agenția pentru Medicamente. Ar trebui ca discuția despre Brexit să se accelereze și să avem o certitudine pentru 2017. Ce aș mai menționa pe scurt? Uh, Uh, siguranța alimentară și protecția civilă. Știți fără îndoială că aici e vorba de o competență a statelor membre. Uh, totuși, uh, comunitatea în ceea ce și-a asumat competențe, dacă nu mă înșel, în 86, în legătură cu sănătatea publică. De asemenea, avem aici Uh, tangență și cu migrația și uh, mi se pare că e nevoie de dotările financiare necesare, chiar dacă venim aici doar cu completări. Dar vom face propuneri de amendamente care să vină cu aceste precizări și completări. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Nu știu dacă mai sunt alți colegi care doresc să intervină. Doamna Peri. Mulțumesc, domnule președinte. Primul punct pe care l-ați menționat dumneavoastră, discutând despre agenție, este interesant în viitorul apropiat, așa că să vedem cum evoluează discuția. Vreau însă să aduc în atenția dumneavoastră uh, o întrebare. La Agri ni s-a tot spus că s-au făcut economii de 5,4 miliarde. Să vedem cum reușim să atingem cu toții în continuare obiectivul, inclusiv noi cei de la Envi. Discutăm aici, de exemplu, despre lupta împotriva abuzului de antibiotice, lupta împotriva bolilor infecțioase. Iată Poate pe viitor acest lucru va fi grija noastră numărul unu și ar trebui să arătăm cetățenilor modul în care reacționăm. Se prea poate să fie necesară o agenție. Până la urmă, lucrurile sunt interconectate. Nu pot intra acum în detalii, dar această comisie importantă ar trebui să spună ce consider în opinia ei că este mesajul cel mai important de transmis opiniei publice. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Nu știu dacă dorește să intervină și comisia. Please. Vă rog. Sunt, uh, numesc de clerc, sunt de la Digi Health. În ceea ce privește perspectiva Digi Health și proiectul de buget propus de comisie, uh, acesta se aliniază programării noastre multianuare la sănătate, mai puțin la furaje și alimente. Um, nevoile sunt puțin mai mici decât am planificat la sănătate. Iar în ceea ce privește agențiile, uh, DigiSante este responsabilă de agențiile decentralizate și sumele propuse sunt perfect aliniate comunicării Comisiei din iulie 2013. Deci, din acest punct de vedere, nu e nicio problemă cu finanțarea pentru agenții în anul 2017. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă cei de la DG Climate vor să spună ceva, vă rog. Mulțumesc! Mă refer la mediu și climă și am dorit ca pe această cale să vă mulțumim pentru un raport care subliniază importanța unor acțiuni de mediu și de climă pentru cetățenii europeni. Aș vrea să fac un mic comentariu față de ce ați spus dumneavoastră despre lipsa de credite de plată în ceea ce privește implementarea proiectelor LIFE în bugetul din 2017. Acest lucru a fost o problemă adevărată în anul 2014. Practic am ajuns în imposibilitatea de a îi credita pe toți beneficiarii. Dar după o analiză atentă cu uh, ESMA, Considerăm că nu se repetă această situație în proiectul de buget 2017 dacă sumele rămân așa. Asta, acesta era un comentariu la punctul dumneavoastră 8. Apoi, salutăm legătura pe care ați stabilit-o cu alocarea 20% din fonduri ă, acțiunilor pe climă. Într-adevăr, aceste lucruri ar trebui să rămână prioritare, mai ales după conferința de la Paris și acordul obținut uh, cu acel prilej. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. E clar că acum uh, urmează să așteptăm amendamentele dumneavoastră pentru a extinde și pentru a completa acest text, cred că și eu voi face câteva amendamente. Știți cum e cu avizele? Există o limită ca număr de cuvinte. Avem nevoie de mai mult spațiu, așa că vom reuși să îl obținem cu amendamente. Calendarul acum, termenul de amendamente sau nu, înainte, să-i răspund doamnei Șirpiric în ceea ce privește rolul agențiilor și noile linii bugetare. Pentru a avea noi linii bugetare, avem nevoie de un regulament. După care, să avem un act normativ de bază, care mai târziu să ne permită să acționăm pe liniile bugetare. În al doilea rând, exact cum a spus și dumneavoastră, referindu-ne la agricultură. La agricultură am avut o reducere bugetară de 500 de milioane. E vorba de sume în plus față de ceea ce s-a întâmplat în sectorul laptelui. Dar, cum a spus și uh, Comisia, depășește sfera noastră de competențe. Cred că în cele din urmă cei de la Agri vor uh, reacționa uh, totuși la această reducere. Acum, calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor la Envi, 14 iulie. Doar în engleză, îmi pare rău, dar uh, calendarul este foarte strâns. Votul la Envi este prevăzut pentru 1 septembrie dimineața. Amendamentele la buget vor fi analizate pe 1 septembrie. Cu acea ocazie, ordinea de zi a celor de la buget va fi foarte încărcată. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție la acest uh, subiect. Trecem așadar mai departe. Conferința cu privire la schimbările climatice COP22 din Marrakesh. Nu, este un, nu avem un număr uh, ridicat de co-sponsori. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că, în lumina conferinței COP22 de la Marrakesh, noi inițiem acum o rezoluție parlamentară. Dorim să continuăm ceea ce s-a început la Paris uh, în anul trecut. În proiectul nostru de rezoluție am subliniat câteva elemente, cum ar fi urgența de ratificare și implementare a acordului de la Paris, Um, importanța protocolului de la Kyoto, ambițiile post-2020, rolul actorilor non-statali, efortul comprehensiv transsectorial, reducerea, importanța reducerii uh, dioxidului de carbon, rezistența mediului, finanțarea împotriva schimbărilor climatice. Aici avem doar doi cosponsori domnul Eichhout, domnul Afronte. Doresc uh, să spună câte ceva despre propunerea noastră, domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu, parcă Parlamentul nu s-a trezit astăzi. Cu privire la acest dosar. În primul rând, Felicitări Comisiei pentru faptul că au scos, au eliminat ratificarea. E mereu util să facem asta de fiată când Juncker e pe picior de plecare în Japonia, pentru că în plan internațional să realizeze lumea cât de important este ca ratificarea să fie întreprinsă și în Europa. Avem și un scenariu interesant. Să avem suficiente ratificări și uh, fără participarea Uniunii Europene. Ar fi o lovitură dureroasă. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru sublinierea ratificării. Dumneavoastră sunteți uh, raportor în numele Parlamentului și cred că vom progresa cu dumneavoastră în frunte și apoi uh, totul este la latitudinea statelor membre. Știm că Franța vrea să avanseze, să vedem însă câte țări îi se vor alătura un subiect foarte important și sperăm să finalizăm în acest uh, an. Noi ne vom face treaba, sperăm că și statele membre. În rest, ce pot spune despre Marrakesh? S-a făcut un pas uriaș la Paris. Mai cum să te aștepți la un al doilea salt uh, imediat după aceea. Este foarte greu să obții asta la două conferințe consecutive. Eu știi bine că așa este, da, noi vom face presiuni, dar poate că acum saltul uriaș ar trebui întreprinse de către statele membre însele, fără a mai merge într-un forum internațional pentru a avea discuții frumoase, care mai târziu nu te obligă să te comporți într-un fel acasă. Și cred că la fel este valabil și pentru Uniunea Europeană. În acordul de la Paris, uh, 2018 este de fapt un an crucial și va fi crucial, pentru că IPCC va face atunci raportul tactic despre ce înseamnă un grad și jumătate. Am uh, văzut deja săptămâna trecută în natură și am văzut că cu toate precondițiile de acum, nu reușim să ne oprim nici măcar la 2 grade, dar aminte la 1,5. Trebuie așadar să avem o strategie ca să realizăm cum anume e posibil să ne respectăm propriile ambiții. Uneori părem să fi uitat uh, de acest an și deja unii se referă la 2023, dar nu. Anul 2018 este un an în care se va trage o linie importantă uh, și eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să privească foarte, cu foarte mare seriozitate această dată. Propunerea pentru ETS de acum nu este destulă. Să vedem ce propunere de partajare a riscului va apărea. Însă se prea poate să țintim doar înspre minus 40% până în anul 2030, ceea ce nu este suficient. Așteptăm așadar cele două propuneri legislative și după aceea vrem să vedem o strategie din partea Comisiei despre cum sunt uh, uh, consolidate aceste ambiții. Cel mai prost semnal pe care îl putem da piețelor este că noi uh, ne lansăm într-o bătălie politică pentru pachetul pentru 2030 găsim un acord, dar un an mai târziu spunem că uh, trebuie să redeschidem întregul subiect, fiindcă nu am fost suficient de ambițioși. Comisia asta spune, haideți să vorbim mai întâi despre pachetul pentru 2030 și apoi despre ambiții mai mari. Nu, ordinea e greșită. Acum trebuie să avem în vedere ambițiile. Cât timp uh, n-a fost uh, redactat nimic final. În urma acordului de la Paris trebuie să răspundem la o întrebare. Care este traiectoria noastră pe termen lung? Ce facem cu anul 2050? E o foaie de parcurs uh, a Comisiei din 2011 care este total uh, depășită. Avea în vedere doar minus uh, avea în vedere minus 18%, ceea ce nu este suficient. Avem nevoie de o foaie de parcurs strategică pentru anul 2050, ca să ne dăm seama cum trebuie să ne orientăm odată la 10 ani până în 2050. Și apoi, în ceea ce privește offset-urile, la OACI va avea loc în toamnă o dezbatere interesantă, în ghilimele fiind spus, la Montreal, uh, unde offseturile vor juca un rol foarte important. Noi deja știm uh, care a fost uh, problema cu acest uh, subiect, însă nu știu dacă cei de la OACI sunt conștienți de acest lucru, de care sunt problemele. Comisia se prezintă acolo um, printr-un directorat general, dar știm că vorbește în numele întregii comisii și când se va pune problema offset-urilor, trebuie să ne asigurăm că, din punctul de vedere al mediului, există o integritate avută în vedere. Și mai ales că după aceea și IMO va Uh, lua o decizie. Deci toată dezbaterea va fi reluată și va reveni cumva asupra noastră. Ceea ce se va decide la Montreal va fi un element crucial pentru viitor și mie mi se pare cumva că la ora actuală Comisia vrea cu orice preț, orice fel de acord la Montreal, dar prețul poate fi unul mult prea scump. Să vedem cum menținem integritatea de mediu la Montreal. E o întrebare interesantă de adresat, mai ales acum că cei de la Digi Climate sunt aici. Mulțumesc. Domnul Afronte sau domnul Leinen? Domnul Leinen. Mulțumesc, domnule președinte. Ia, văd că cei care suntem convinși în această bătălie împotriva schimbărilor uh, climatice suntem aici. Uh, Chit că Basa Eichhout nu vrea obiective noi. Surprinzător din partea unui politician de la Verzi uh, să ne spună că ar trebui să rămână la ceea ce s-a obținut la Paris, pentru că oricum la Marrakech uh, nu se va obține mare brânză. Fac și eu o glumă, dar uh, mai în serios, așa, spune vorbitorul. Vor exista câteva adăugiri la acest text, pentru că sunt definiți pilonii cei mai importanți uh, în avansul conferinței COP22. Este foarte important ca până atunci cât mai multe state membre să treacă la ratificarea acordului de la Paris, în așa fel încât acesta să poată intra în vigoare. Este subiectul de urgență pentru anul 2016. Apoi, ar trebui să avem în vedere, într-adevăr, parcursul pe termen lung, până în anul 2050, toate părțile interesate trebuie să-și exprime ideile, cum se vor comporta până la jumătatea secolului, în așa fel încât să devină o economie și societate săracă din punctul de vedere al carbonului sau neutră din punctul de vedere al carbonului, iar Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască foaia de parcurs tocmai în lumina rezultatelor acordului de la Paris. Avem și pachetul pentru vară, care este foarte relevant în această perioadă, să vedem ce se întâmplă în celelalte sectoare, uh, agricultură, transport, uh, gestionarea clădirilor. E clar că transportul trebuie să fie neutru din punctul de vedere al climei. Tehnica ne arată că putem conduce mașini și utiliza mașinării care sunt neutre din punctul de vedere al carbonului și la fel este valabil și pentru clădiri. Eu cred că sunt multe exemple pozitive din sectorul energetic cu uh, clădiri uh, care au un consum energetic zero următoarea uh, revizuire a directivei pentru uh, consumul de energie în clădiri trebuie să meargă în această direcție, să avem uh, consum zero, să oferim stimulente în acest sens, în așa fel încât toate construcțiile noi să fie neutre din punct de vedere climatic. Sunt însă foarte multe, sunt și foarte multe exemple că nu trebuie neapărat ca totul să fie mai scump. Discutând, de exemplu, despre designul clădirilor și un amestec inteligent al tuturor tehnologiilor. Eu cred că sectoarele non-ETS pot uh, și trebuie să aducă o contribuție importantă. Despre ETS am discutat îndelung. Aș vrea să spun că actorii non-statali joacă un rol foarte important. Sunt numiți în acordul de la Paris, explicit, și vedem uh, cât ambiție există la nivelul orașelor, la nivelul regiunilor ar trebui să susținem autoritățile locale și regionale, să nu fie date uitării cu acest prilej, ci să participe și la negocierile ulterioare. Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă la uh, coaliția ambițiilor ridicate. Uh, s-a întâmplat și la Paris și în cadrul acestei uh, coaliții, împreună cu președinția marocană, trebuie să facem tot posibilul pentru a exista progres peste tot în lume în ceea ce privește uh, transformarea energetică, cu trecerea mm, uh, la neutralitatea energetică și uh, cu măsurile de ajustare necesare în acest sens. Cam atât din partea mea deocamdată în ceea ce privește rezoluția noastră pentru COP22. Mă interesează foarte tare amendamentele. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Afronte. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Afronte. Grazie. Mulțumesc. Mai întâi de toate, după rezultatele obținute la Paris unde am pornit cu intenția de a ajunge la un acord global și am reușit în final. Știm că acesta era punctul de pe ordinea de zi și anume să obținem un acord global satisfăcător și în primul rând să existe un astfel de acord global în condițiile în care experiențele anterioare, cum ar fi discuțiile de la Copenhaga, nu au reușiseră să obțină acest rezultat. La Marrakech ne-am propus ca o parte din acordul acesta să fie mai bine precizat, să se lămurească unele elemente neclare. La Paris am introdus unele elemente sub presiunea timpului, dar au existat în acel uh, text uh, câteva părți insuficient de bine elaborate. Noi le menționăm acum așa în viteză, De exemplu, o parte importantă din acordul de la Paris este recunoașterea importanței anumitor mecanisme. Însă nu se știe exact cum vor funcționa ele. Se vorbește apoi de aspectele financiare. Dar și aici ar trebui stabilite mai clar liniile de finanțare ale acestui fond. În sfârșit, sunt o mulțime de elemente care vor trebui precizate, detaliate, iar obiectivele de la Marrakech vor trebui să țină seama de accentul pus pe aceste elemente pentru ca acordul la care s-a ajuns la Paris, acordul global, să fie mult mai bine precizat, mult mai clar. Se face trimitere, de exemplu, la articolul 4 din acordul de la Paris, la termenul decarbonizare. Și aici apare și dezamăgirea mea. Termenul decarbonizare a fost înlocuit în realitate cu echilibrul între emisiile antropice și cele negative și așa mai departe. E un întreg paragraf care înlocuiește termenul decarbonizare. Și aceasta e dezamăgirea mea cred că va trebui să ne gândim și la reîmpăduriri și la împiedicarea erodării uh, pădurilor și așa mai departe și am adresat în luna martie domnului Caniete o întrebare cu privire la rolul Uniunii Europene în mecanismul de captare și stocare a carbonului, dacă chiar avem un rol de jucat pentru a se atinge obiectivele. Și domnia sa mi-a uh, răspuns că e vorba doar de proiecte cu caracter ilustrativ, care nu ne oferă niciun fel de informații aprofundate și la nivel european până în 2030 rolul captării și stocării carbonului este aproape inexistent, dar mi-a răspuns domnul Caniete că până în 2050 s-ar putea ca tehnologiile acestea privind captarea și stocarea carbonului să joace un rol mai important în atingerea obiectivelor climatice și cu anumite modele de calcul s-ar putea spune chiar că am putea vorbi de 7 până la 15% din totalul de energie produsă până în 2050. Eu cred că Comisia ar trebui să-și facă mai bine temele și să lămurească mult mai clar acest subiect cu tot parcursul de, care ne va permite să ajungem până la acel obiectiv, dacă practic ne bazăm pe niște calcule sigure sau facem un fel de pariu cu consecințe nu prea amuzante. În rest, textul mi se pare foarte complet. Uh, el este împărțit în uh, părți uh, care ilustrează elementele pe care și noi le considerăm importante. Se vorbește și de partea privitoare la ITS, unde noi vom susține în continuare ideile anterioare. Acest mecanism ITS a durat 15 ani, dar s-a dovedit nefuncțional, de aceea problema nu se pune nici să-l modificăm, nici să-l îmbunătățim, ci să îl eliminăm cu totul și să o apucăm pe alte căi. Apoi se vorbește și de sectorul transporturilor. Se vorbește deci de acest sector în raport, dar se vorbește mult mai puțin de alte uh, teme um, despre care cred că ar trebui să se dezbată mai amplu la Marrakech de teme legate de alte modele de lucru care au un impact mult mai mare asupra mediului. Mulțumesc și acum domnul Peniu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, din partea mea câteva, minut, câteva cuvinte pe marginea acestei rezoluții pe care ne dorim să o adoptăm înaintea COP22 de la Marrakech, care se va desfășura de pe 7 pe 18 noiembrie anul curent. Mai întâi de toate, cred că e foarte important și ar trebui spus în această rezoluție faptul că, dincolo de succesul COP21 de la Paris, și anume acordul global din 12 decembrie 2015, dar și în, dincolo de ratificarea la New York de către 75 de state pe 22 aprilie anul curent a acestui acord, cred că acum a sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Or, COP22 trebuie să fie summitul acțiunii după COP21, care a fost summitul luării deciziilor. Deci să fie un summit al trecerii la fapte și cred că aici alegerea aceasta a orașului gazdă, a țării gazdă, a continentului gazdă, are o semnificație nu numai pentru combaterea schimbărilor climatice, ci și din punctul de vedere al schimbării paradigmei economice. Așadar, cred că va trebui cu ocazia lui COP22 să ne asigurăm că dezvoltarea energiilor regenerabile pe continentul african va fi prioritatea absolută a acestui acord internațional, dar și a viitoarelor summituri COP. Ne aflăm într-o, în fața unei uriașe mize economice, dar și de societate, care va revoluționa ordinea mondială sau mai degrabă va lupta împotriva dezordinii mondiale pentru a susține în special dezvoltarea energiilor regenerabile. Va trebui deci ca să ne ocupăm de punerea în aplicare a acestui proiect pentru viitor. Avem împreună cu domnul Borlo o fundație, Energia pentru Africa și una dintre prioritățile noastre este de a dezvolta aceste patru energii regenerabile fundamentale pentru dezvoltarea Africii, energia eoliană, energia solară, desigur, dar și energia hidraulică și, desigur, lemnul. Dacă la scară internațională vom reuși să ajungem la un fel de plan Marshall pentru Africa, în ce privește aceste energii regenerabile, se va, uh, de, va, vor decurge de aici și stabilitatea continentului african, dezvoltarea sa, gestionarea migrației provenind din, uh, de pe continentul african, dar și soluționarea problemei terorismului. Iată, mult mai mult decât uh, miza strict climatică. Asta dacă nu vrem să lăsăm să se instaureze o reală dezordine mondială care riscă să se instaleze, deci. Deci, trebuie să combatem fără odihnă terorismul, inclusiv prin aceste instrumente. Deci, acordul acesta de la COP21 și faptele pe care va trebui să ne concentrăm trebuie să reprezinte elementele fundamentale ale discuțiilor de la Marrakech pe marginea energiilor regenerabile. Mulțumesc, doamna Șerperic. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații și din partea mea. Aici vorbim despre un acord global, dar desigur și de economia circulară. Vorbim despre energia eoliană, despre energia solară, dar cred că ar trebui să ne aplecăm și asupra ideii de a implica populația locală. Știți că multinaționalele știu cum se fac banii și pun mâna pe pământ, pun mâna pe resurse și populația locală este afectată ca urmare a acestui lucru. De exemplu, la noi în țară, în țările de jos, uh, există companii care folosesc energii durabile. Și um, marile întreprinderi care au fonduri uriașe la dispoziție pentru a se instala și pe teritoriul african uh, fac o concurență uh, disproporționată IMM-urilor, împiedicând populația locală să aibă șansa de a-și găsi un loc de muncă în, în, în afară de marile multinaționale. Mulțumesc, domnul Lize. Da, da, vă rog să mă iertați că vin așa târziu, am fost la o altă reuniune, nu știam că o să se desfășoare lucrurile așa de repede astăzi, deci din punctul de vedere al PPE, ceva despre această rezoluție, textul de rezoluție și, bineînțeles, acordul de la Paris, care e baza de plecare în discuțiile noastre vi viitoare, cred că punctul 2 din rezoluție ar trebui șters, din proiectul de rezoluție, pentru că aici uh, acest acord de la Paris e foarte lăudat aici uh, și din perspectiva mediului, dar și ca mare pas înainte pentru multilateralism într-adevăr, o mică minune uh, ce au obținut cei uh, care au fost acolo, ca, și anume ca țări care se războiesc între ele să participe la un acord internațional și practic uh, acum s-au angajat și au luat angajamente toate statele din lume, dar știm și că uh, suntem departe de atingerea obiectivului după ce am încheiat acest acord de la Paris și mi se pare puțin îndoielnic uh, să vorbim acum despre 1,5 grade când angajamentele statelor, dacă ne uităm mai de aproape, uh, nu sunt suficiente pentru a ajunge la, do- la obiectivul de 2 grade. Deci mi se pare că pentru anii următori Obiectivul ar trebui să fie să ne apropiem de 2 grade și dacă vorbim acum de 1,5 grade și angajamentele nu sunt suficiente clar pentru 2 grade, ar fi important să vorbim uh, de angajamentul Uniunii. Putem să atingem cele două grade dacă găsim uh, parteneri importanți Uh, China iese din discuție, dar trebuie să vedem uh, cum și alți parteneri uh, se angajează, așa cum s-a întâmplat la Paris. Pentru PPE, bineînțeles, delocalizarea carbonului este o temă importantă. Nu vrem să mutăm emisiile în altă parte, pur și simplu noi considerăm că ne trebuie condiții echitabile pentru toată lumea, ceea ce nu s-a obținut la Paris și m-aș bucura dacă am putea să ne punem de acord în legătură cu o formulare în legătură cu delocalizarea carbonului. Am văzut o propunere de formulare de la ITRE și poate ar fi bine să colaborăm, să discutăm cu colegii de la ITRE, să ne punem de acord în legătură cu câteva lucruri pe care să le putem accepta apoi și integra în rezoluția noastră. Apoi a mai fost și discuția despre obiectivele Uniunii Europene. În primul rând, cei minim 40%, dar și obiectivele legate de eficiența energetică și energiile regenerabile. M-aș bucura să ajungem la un acord. Dacă nu avem o majoritate în Parlament care să spună că avem nevoie de 40% minim uh, eficiență energetică și energii regenerabile și dacă ne uităm la cum se desfășoară acum discuțiile, deci dacă nu ne punem de acord în legătură cu o formulare care se bucure de sprijin larg în Parlamentul European, atunci uh, trebuie să vedem cum uh, negociem și bineînțeles că dacă avem consens, avem mai multe șanse de succes, mm, bineînțeles și la nivelul uh, celorlalte uh, instituții și la nivelul statelor membre. Mă bucur de colaborarea uh, cu ceilalți, celelalte fracțiuni și sperăm să ajungem la un rezultat cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum Comisia. reprezentantul DG Climate. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, proiect de rezoluție pe care ni l-ați transmis și nouă. Este un document cuprinzător, foarte amplu și aș dori să fac câteva observații cu caracter general și apoi să mă refer și la intervențiile din această după-amiază. Din punctul de vedere al Comisiei Europene, pornind de la problema ratificării, noi susținem cu toată tăria ideea unei ratificări și unei intrări în vigoare cât mai rapide a acestui acord, motiv pentru care Comisia a înaintat către, către Consiliu luna trecută propunerea aferentă. Sigur că va trebui să se parcurgă procesul la nivelul Consiliului. Au fost câteva state membre care deja au ratificat această propunere, altele intenționează să o ratifice cât mai curând și sperăm ca la toamnă să vă cerem acordul și dumneavoastră la Parlamentul European. Sigur că trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu în toate statele membre procesul de ratificare se va desfășura în același ritm, dar uh, partenerii noștri internaționali fac presiuni pentru măcar jumătate din uh, procentajul stabilit să se atingă acum, pentru ca la timp util, în timp util să se ajungă la acel procent de 50-55%. Deci trebuie să facem, uh, să ne grăbim un pic la nivelul punerii în aplicare. Uh, Există o propunere pe marginea IDS de anul trecut. Înțeleg că există și, un, uh, și o propunere privind partajarea eforturilor și o propunere privitoare la uh, LULUCF. Apoi, în toamnă, vom avea și o propunere cu privire la eficiența clădirilor și cu privire la Uh, decarbonizarea sectorului transporturilor și respectiv al uh, comunicațiilor. Deci uh, cam acestea sunt lucrurile pe care le facem noi pentru atingerea obiectivelor stabilite. Și așa cum arăta și domnul Eckhout, nu poți să faci un pas foarte mare în fiecare an. COP21 a fost un pas foarte important. Acum, realist vorbind, probabil că COP22 și 23 nu vor mai fi atât de Uh, mizele nu vor mai fi la aceste două uh, summituri chiar atât de mari. Însă vom avea ocazia să discutăm și vom mai putea discuta și despre atingerea țintei de 1,5 grade Celsius. Vom discuta așadar la Marrakech de probleme mai de rutină. Ne vom stabili încă o dată și vom reitera nivelul ambițiilor pentru 2020 și, așa cum arată și rezoluția dumneavoastră, se va discuta despre GCAA, agenda globală pentru climă. Și aici revin asupra ceea ce spunea domnul Leinen cu privire la implicarea cetățenilor, IMM-urilor la nivel regional, local, prin acțiuni cât mai ample. Probabil că în Maroc despre asta se va vorbi în mare măsură, deci cred că eforturile se vor concentra și asupra acestui lucru. Apoi, în ce privește finanțarea internațională și revizuirea mecanismului de la Varșovia, și acestea vor fi subiecte luate în discuție la Marrakesh, însă cred că punerea în aplicare și INDC vor fi elementele cele mai importante, precum și bilanțul internațional. Încă un lucru important de care ar trebui să știe toată lumea este că dacă vom parcurge cât mai rapid procesul de intrare în vigoare, va trebui să luăm la un moment dat o decizie care să nu prejudicieze uh, acele părți care nu s-au alăturat acestui proces de 50, procent de 50-55%. Am fost foarte entuziaști la Paris pe marginea acestei agende pentru dezvoltare și la toamnă vom vorbi și despre uh, obiectivele mileniului. Dar trebuie să înțelegem că aceste obiective sunt, uh, trebuie să se includă pe agendele naționale la nivel internațional, deci pe agendele tuturor statelor membre participante. Uh, și în ce privește acțiunile de la Cotonou propuse, va trebui de asemenea să vedem cum vor, ce curs se, vor, se va da și acestora. Referitor la aspectele financiare, statele membre colaborează strâns cu alte țări dezvoltate pentru a elabora o foaie de parcurs la Marrakech cu privire la suma aceea de 100 de miliarde de dolari care trebuie să fie disponibilă până în 2020 și despre FSP și activitățile de la G20 se va mai vorbi. Mai multe persoane s-au referit la OACI. Ne dorim un rezultat robust, nici nu ne punem problema eșecului la adunarea generală din toamnă. Un alt lucru important îl reprezintă angajamentul OACI privitor la un mecanism de piață internațional. Și acest lucru se leagă de acordul de la Paris, unde s-a vorbit despre stabilirea unor reguli de contabilitate cât mai robuste pentru orice alte acorduri la care vom mai ajunge pe viitor. Referitor acum, în fine, la ambițiile Uniunii Europene, avem deja o foaie de parcurs pentru 2020, adoptată în 2011. Desigur că lucrurile au mai evoluat între timp și atunci când vom reveni asupra acestei foi de parcurs va trebui să ținem seama de ultimele evoluții, dar cred că merită să ținem seama de munca pe marginea acelui 1,5 grade Celsius, munca IPCC și să dăm curs în continuare, să facem eforturi în continuare. Și, desigur, delegația Parlamentului European va fi binevenită la Marrakech și așteptăm cu mult interes să colaborăm cu dumneavoastră și acolo. Mulțumesc! Thank you very much. I have to remember at the end of our discussion uh, the deadline for the amendment. Bun, mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 iulie la ora prânzului, ora 12. Am purtat o dezbatere generală și avem în vedere o dezbatere generală pe 1 septembrie, iar votul se va desfășura pe 8 septembrie, după care în plen vom vota pe marginea acestui proiect în prima sesiune din luna octombrie. Vă mulțumesc foarte mult și acum putem trece la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Obiecția cu privire la glifozat. Și voi da cuvântul fără întârziere doamnei Kilonen, doamnei raportor. Vă rog. Thank you, dear chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, discuția despre obiecția privitoare la glifozat uh, mă face să spun câteva lucruri pentru a susține uh, motivul pentru care am intervenit cu această obiecție. Știm cu toții că Parlamentul European a votat dar acest lucru nu se regăsește în propunerea Comisiei Europene. Aceasta a prelungit autorizația amânând decizia cu un an și jumătate. Următoarea autorizare se poate face pentru 15 ani sau 9, așa cum uh, apărea în propunerea inițială a Comisiei. Trebuie luate în vedere toate restricțiile solicitate de Parlamentul European, cum ar fi interdicția de, de folosire în locuri publice sau de către utilizatori neprofesioniști. S-a cerut într-o altă propunere reducerea utilizării în spațiile folosite de public, sau de populații vulnerabile. Sau chiar spunând uh, mai clar, într-un limbaj mai strict, uh, interdicție de vânzare în supermarketuri. Există probleme legate de caracterul carcinogenic al uh, produsului și al amestecurilor care îl conțin care nu apare clar în rapoartele ECA. ECA nu ține seama nici de amestecuri, nici de anumite studii uh, care de asemenea n-au fost avute în vedere nici la EFSA. S-au uh, bazat numai pe uh, declarațiile și comentariile părților interesate. Apoi, măsurile de atenuare a riscurilor pentru pesticide pentru a reduce cantitățile în spațiile folosite de, sau accesate de public, așa cum a arătat uh, sau a sugerat ombudsmanul, ar trebui să fie obligatorii. Dar dacă propunem numai și nu controlăm implementarea, s-a dovedit că nu e suficient. În al patrulea rând, Comisia Europeană, din punctul nostru de vedere, acționează foarte nedemocrat. Ne confruntăm acum cu efectele votului din Marea Britanie și alte probleme și nu putem să întoarcem spatele democrației în nicio privință. După mai multe propuneri diferite pe care le-am făcut noi în Parlamentul European, mai multe comisii uh, permanente nu au dat nicio rezoluție și Comisia de Apel la fel. Comisia Europeană ia hotărâre de una singură. Și dacă Comisia Europeană a dori, ar fi dorit să acționeze în mod democratic, ar fi trebuit să asculte uh, ce spun cetățenii care semnează petiții și trimit uh, scrisori ministrilor lor. în tratatul de bază al Uniunii Europene e înscris principiul precauției, care acum nu este respectat, pentru că există îngrijorări și am solicitat opinia ECA și am spus că între timp măcar ar trebui să se restrângă în mod semnificativ utilizarea substanței și la 1.5 discutăm încă o dată despre glifosat pentru că probabil avizul ECA nu va înlătura temerile și îngrijorările și de aceea, măcar prin această obiecție, transmitem un mesaj uh, răspicat Comisiei Europene pentru viitor în legătură cu felul în care ar trebui să acționeze. Ar trebui să respecte precau... Uh, principiul precauției, să dea publicității studiile și să țină seama de sănătatea umană a cetățenilor care consumă această substanță fără să-și dea seama, absorbind-o din alimente sau din mediu. Nu vrem să fim de acord cu aprobarea glifozatului până când nu se demonstrează, fără urmă de îndoială, că e sigur. Și știu că ne vor întreba unii cum va continua să funcționeze agricultura dacă nu se prelungește autorizația. Dacă avem nevoie de aceste substanțe, trebuie să căutăm alternative mai sigure, să încurajăm găsirea lor, pentru că altfel nu se va schimba nimic dacă doar stăm și așteptăm. Cred că jucăm aici ruleta rusească cu sănătatea oamenilor și a mediului și aceasta nu e o idee bună. Acesta este motivul pentru care am introdus această obiecție și sperăm că o veți susține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lise. Da, mulțumesc, Giovanni. Încerc acum să mă pronunț așa la obiect, deși sunt puțin uh, emoțional pentru că ce a spus doamna Chiulonă nu se potrivește din punctul meu de vedere deloc. După Brexit, după referendum, n-ar trebui să facem ce au făcut mulți colegi, adică să tragem la stânga uh, și să spunem uh, astfel de lucruri. Uh, atunci, dacă facem astfel de lucruri, s-ar putea, n-ar trebui să ne mai mirăm că există această dezamăgire, nemulțumire față de Europa. Am avut plăcerea să vorbesc de curând uh, cu un coleg foarte stimat, uh, care, după ultima discuție despre glifozat, mi-a spus că el s-a pronunțat pentru. Uh, Uh, și despre Brexit mi-a spus că clar nu o să voteze agricultorii britanici pentru rămânere. Uh, dar poate că totuși discuția despre glifozat nu e atât de simplă și ce spune doamna Cullinan uh, că um, ce face comisia e nedemocratică, nu reprezintă interesele cetățenilor. Dacă am înțeles eu bine, în aprilie, în Parlamentul European, noi, aleșii democrat, uh, deci cu majoritate mare, am votat pentru o uh, autorizare um, condiționată, cu rezerve pentru glifozat. Uh, trăim într-o democrație, nu ne-am impus punctul de vedere și acum dăm vina pe comisie și o învinovățim pentru că, într-adevăr, da, uh, poate că dacă intrăm în detalii, uh, comisia ar fi putut să țină seama mult mai bine de cerințele Parlamentului, dar uh, Comisia a venit cu o propunere uh, într-un scurt timp. Uh, noi în Parlament votasem șapte ani, Comisia a propus mult mai puțin, un an și jumătate, deci e mai strictă și mai sunt și alte aspecte pe care noi nu le discutaserăm, dar care acum apar în rezoluție. Poate că nu e suficient, dar să dăm acum vina pe comisie și să spunem că, să o insultăm spunând că nu e democratic, uh, E genul de politică care duce la probleme, cea lui uh, David Cameron, a lui Jeremy Corbyn, adică să tot lovim în instituțiile europene, în Uniunea Europeană și să spunem că nu fac ce vor uh, cetățenii. Am pierdut uh, în aprilie, am votat altfel decât majoritatea Parlamentului, dar iată, rezultatul este că s-a prelungit această autorizație și asta pentru că trăim într-o democrație și când se va hotărâ și aici în plen că uh, nu vrem o prelungire a autorizației pentru glifozat, trebuie să înțelegem că avem o problemă pentru uh, agricultura europeană și probabil o să facem un deserviciu și cetățenilor și mediului, pentru că se vor folosi substanțe de înlocuire, mai puțin cercetate, poate va trebui folosită o combinație și probabil că acest lucru va fi mai problematic pentru sănătatea umană decât uh, glifozatul care ar beneficia de o prelungire a autorizației. Deci trebuie să ne um, să discutăm despre restricții și chiar aș vrea să intrăm în detalii, dar pe baza celor spuse puțin mai devreme, mi se pare că nu ne comportăm serios și nu ajutăm la soluționarea acestor probleme uh, complicate, nu ajutăm cetățenii să le înțeleagă și, într-adevăr, avem uh, această problemă cu uh, glifozatul. Uh, comisia, din fericire, a văzut că propunerea inițială nu era acceptabile. Ne bucurăm că a mai adus o comisie pe calea cea bună, dar mi se pare că nu ar trebui să uh, ne luăm acum de comisie. Până la urmă, problemele pe care le avem și cu Brexitul uh, ar trebui rezolvate printr-o mai bună înțelegere pe care să o încurajăm noi în rândul cetățenilor să înțeleagă mai bine ce facem. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Parniu. Domnule președinte, dragi colegi, cred că mai întâi, în această dezbatere, ar trebui să ne reamintim care e procedura. Noi acum, pe 24 iunie, am demarat această procedură și în al patrulea vot, datorită absenței unei majorități calificate a statelor membre, Comisia a fost obligată și sunt uh, de acord aici cu ce spunea colegul Peter Lize, Comisia deci a fost obligată să hotărască singură să, con- să prelungească uh, autorizația de punere pe piață a glifozatului cu 18 uh, luni, deci până la 31 decembrie 2017, adică în acest timp Agenția Europeană pentru Produse Chimice va avea timp să se pronunțe în legătură cu periculozitatea acestei substanțe. Cred că merită reamintit acest lucru. Cât privește, privește decizia oficială luată, cred că rezoluția pe care o discutăm astăzi, depusă de către grupul GUE, nu mai are obiect dezbaterea în comisie, ar trebui mai degrabă să ne permită să revenim la rezultatul negocierilor intense dintre Comisia Europeană, statele membre și Parlamentul European din acest dosar chiar dacă această prelungire nu trebuie văzută ca un eșec nici de către ONG-uri, societatea civilă, nici de Parlamentul European. Da, noi n-am reușit să obținem retragerea glifozatului de pe piața europeană, așa cum ar fi dorit o majoritate a membrilor Comisiei pentru Mediu și, bineînțeles, regretăm acest lucru, dar lupta pe care am început-o cu alții ne-a permis uh, totuși să avem, să evităm un, uh, o prelungire pe 15 ani fără condiții și să avem în schimb uh, o prelungire doar de 18 luni cu condiții. Deci să nu uităm că democrația parlamentară, așa cum ne-am dorit-o, a funcționat, cred eu, foarte bine. Dacă acțiunile noastre care au dus la o adevărată înțelegere și asumarea um, responsabilității în anumite state membre și de aceea vreau să vorbesc de statele membre. Chiar, chiar dacă avem poziții clare, puternici din partea unor state membre care, din păcate, au ales să se abțină, să reamintim cine s-a abținut. Germania, Italia, Portugalia, Austria, Luxemburgul, Grecia, Bulgaria, deci, până la urmă, statele membre care s-au spălat pe mâini de răspundere și au lăsat totul pe spatele Comisiei Europene, care astfel s-a văzut constrânsă să își respecte obligațiile uh, statutare, luând o decizie de prelungire. Această dramatizare a procesului decizional european uh, pe care o găsesc mai mult decât regretabilă, înseamnă că lupta nu s-a terminat. Următoarea etapă va fi publicarea evaluării Agenției Europene pentru Produse Chimice în legătură cu riscurile reprezentate de glifozat până în 31 decembrie 2017. Această evaluare va fi un prilej pentru Uniunea Europeană să demonstreze că poate să reziste eventual la presiuni politice și economice ale Monsanto pentru că trebuie să avem uh, în, în minte și acest lucru. Principiul precauției, bineînțeles, trebuie să aibă întietate întotdeauna. Europa pe care ne-o dorim e cea uh, care, înainte de toate, trebuie să protejeze, dar, în același timp, și să permită găsirea unui echilibru între dezvoltare economică, dezvoltare agricolă, agricultură durabilă și protecție a sănătății europenilor și a, a tuturor. Deci, încă nu ne-am încheiat munca, cred că vom mai purta discuții aici la sfârșitul lui 2017. Mulțumesc foarte mult! Doamna Gerling, mulțumesc. Aș vrea să știu dacă avem prelungire până în 2017. E o garanție că după aceea nu va mai trebui să discutăm despre glifozat. Mie mi-ar plăcea. Am ascultat tot ce a spus toată lumea și e foarte clar că acum mi s-a trasat o traiectorie și în ciuda diferențelor de opinie între noi, noi ca și comisie, poate că n-am votat, dar s-a votat în plenară. Uh, și a fost în 13 aprilie un vot cât se poate de clar. Cu asta cred că putem fi cu toții de acord. Nu voi discuta problemele politice mai uh, mari, mai de context, dar trebuie să spun că dacă toată lumea tot vorbește despre Brexit, să spun și eu că mulți agricultori din Regatul Unit mi-au spus în săptămânile de dinaintea votului că și-au schimbat opinia de la susținerea Uniunii Europene împotriva ei, numai din cauza felului în care Parlamentul, Comisia și statele membre reacționau față de problema glifozatului, pentru că nu aveau nicio certitudine, nu înțelegeau procesul care era netransparent, uh, labirintic și se temeau că persoane care nu înțelegeau agricultura din Regatul Unit, luau niște decizii destul de irresponsabile. Deci, practic, există o problemă aici, dar poate nu cea pe care o văd cei mai mulți. Aș spune că mă îngrijorează foarte mult uh, abuzul pe care îl face această comisie de dreptul uh, de verificare, dar Bineînțeles, chiar dacă avem dreptul de a ne exprima și de a avea opinie, atunci când avem o problemă și o tot și tot insistăm asupra ei în toate procedurile de comitologie, cred că ne vom pierde din legitimitatea pe care o avem. Dacă avem vreun pic de legitimitate în ochii cetățenilor. Genul acesta de obiecții vor face ca cetățenii să nu ne mai asculte deloc și dacă se va întâmpla acest lucru, s-ar putea ca la un moment dat să avem o obiecție, să fi detectat ceva chiar grav și ca aleși chiar trebuie în numele cetățenilor să facem acest lucru și nu vom mai fi ascultați deloc, pentru că pur și simplu am strigat lupul atât de des. Deci, invit la puțină autodisciplină. Știm că mulți doresc o platformă publică pentru a-și exprima pozițiile despre anumite probleme, dar să nu se abuzeze de asta mi se pare că se întâmplă aici. Dacă membrii continuă să facă acest lucru, cred că va trebui să revedem procedurile ca să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla într-una. Pentru că acum uh, vom avea un vot în comisie și dacă vom avea și un vot în plenară, ce se va întâmpla? Avem o poziție stabilită pentru glifozat, nu vom mai avea un raport, nu vom putea să ne luăm decizii pe baza lui, deci de ce să nu lăsăm lucrurile așa? Mulțumesc, domnul Uitema. Da, mulțumesc, domnule președinte. La acest subiect, această obiecție, pot să spun clar că ALDE nu o va susține. Noi suntem pentru o abordare bazată pe date științifice. Și în plus, personal, sunt foarte impresionat de faptul că noi, ca politicieni, se pare că nu mai avem nicio încredere în organismele științifice cărora le acordăm un mandat. Deci, la nivel de stat membru nu avem încredere în ele și la nivel de uh, Uniune Europeană nici în EFSA nu mai avem încredere. Și pentru a da exemple, cine dintre colegi uh, inclusiv eu, știe formula chimică a glifozatului. Nimeni. Deci, de ce ni se pare că opinia științifică nu e uh, de încredere? Cred că ar trebui să ne încredem în organismele științifice uh, Acum s-a prelungit autorizația pentru 18 luni ca să primim avizul ECA, nici măcar nu aveau rolul acesta, dar mă rog, acum le-am dat acest mandat. Bun, să așteptăm, acesta e compromisul la care s-a ajuns până la urmă. Dacă iarăși ridicăm o obiecție, mie mi se pare că acționăm ridicol. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru primul coleg da, sunt organisme științifice care au altă părere decât EFSA și dacă EFSA spune că e știință pe, de pe Facebook, asta nu contribuie nici la credibilitatea EFSA. Deci poate că acolo în comunicare ar trebui să spunem clar că există o dezbatere științifică în curs și că există îngrijorări serioase. Se prezumează că glifosatul e cancerigen. Deci pur și nu se poate renunța pur și simplu la aceste uh, discuții, uh, trebuie să ascult și ce nu-ți convine, uh, nu doar ce îți place, așa cum propune colegul de la ALDE, dar mă rog, e treaba lui, asta e viziunea lui. Bun. Acum trebuie spus că venim de departe și uh, pun comisii că sper să învețe, să tragă învățăminte de data aceasta. La începutul anului, când uh, pur și simplu uh, încercați să nu țineți deloc seama de dezbaterea din uh, comunitatea științifică și din societate despre uh, glifozat, vă gândeați să prelungiți pentru 15 ani ca și cum nu se întâmpla nimic. Acea atitudine arogantă din partea comisiei a fost pedepsită pe bună dreptate și mi se pare un lucru bun. Și aici îi susțin pe colegi. Noi, ca Parlament, din acel moment am adoptat o poziție în aprilie care nouă nu ne plăcea, dar era o poziție care arăta că Parlamentul își exercită rolul și că se duce mai departe uh, dezbaterea. Și lui Peter, ai, ești emoțional pe această temă și pe bună dreptate și mulți sunt așa. Și ar trebui spus un lucru. Dacă ne uităm ce se întâmplă în statele membre, la nivel de Uniune nu avem acest lux al prelungirii și statele membre uh, au acest lux. Deci, dacă ești foarte critic, atunci poate ar fi bine să critici foarte tare și Berlinul, pentru că ei și-au permis luxul să se abțină, ceea ce noi la Bruxelles nu putem face. Și e foarte ușor să te ascunzi după Bruxelles și să te speli pe mâini uh, abținându-te. Deci, dacă e să criticăm, cred că putem critica pe toată lumea implicată, mai ales acele state membre care au preferat să nu se amestece și să se ascundă în spatele Bruxellesului. Apoi, revenind la comisie, am avut deci această prelungire tehnică. Avem această prelungire, dar ce nu e clar deloc e ce se va întâmpla cu celălalt act de punere în aplicare, unde propuneți anumite restricții, dar mai târziu uh, am auzit eu comisia spunând că e vorba de recomandări. Deci de, de ce e vorba? E complet neclar. Sper că restricțiile care sunt propuse vor fi serioase și obligatorii pentru statele membre și nu vor fi doar o bucată de hârtie frumoasă despre care să discutăm, dar în baza căreia nimeni nu face nimic. Și în legătură cu prelungirea sunteți într-adevăr foarte clar, dar nu în legătură cu restricțiile și cred că cetățenii noștri merită multă claritate despre ce înseamnă acele uh, restricții. Nu e nevoie în niciun caz de neclaritate. Și apoi, la final, ce se va întâmpla cu această obiecție? Cred că GUE joacă un joc politic uh, destul de simplu. Noi am muncit, am făcut acest lucru în aprilie, majoritatea Parlamentului n-a fost de acord cu ecologiștii, nu suntem mulțumiți, ne ocupăm de acest lucru. Acum decizia Comisiei este de extindere, de prelungire tehnică, deci din punct de vedere al comis- uh, principiului uh, precauției, sper că peste un an și jumătate Comisia va ști să uh, ia o decizie. Între timp vom ști ce se întâmplă cu restricțiile, uh, dar în ceea ce privește obiecția, noi nu o să o susținem. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Pare rău că am întârziat la această discuție interesantă. Dacă avem un instrument legitim în acest Parlament, pentru mine e deranjant să aud din partea oricărui stat membru sau oricărui reprezentant al statelor membre să-mi spună că se poate face abuz. Nu, un instrument legitim e de utilizat pentru că e legitim. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, sunt perfect de acord cu Bas și cu argumentele acestuia că această obiecție este contraproductivă. Noi ne-am făcut foarte bine uh, treaba, avem un rezultat obținut în aprilie, care este, cred eu, foarte clar, uh, cu care a rezonat uh, majoritatea Parlamentului. Nu avem nevoie de o nouă declarație, de o nouă obiecție. Noi nici noi nu o vom uh, susține. Cum de altfel nu o susțin nici verzii. Și ar trebui să continuăm pe această cale. Vreau să spun din capul locului că interesul SND este o abolire a acestei substanțe chimice. Știința uh, din spatele acestei substanțe ne arată cum funcționează lucrurile și de ce sunt problematice. Și o ultimă observație din partea mea pe această cale. Stimate coleg, cine va decide care este știința corectă? Industria? agricultura, comisia. Deci cine va decide uh, care este știința cea bună, care este știința care îți place? Cine va decide care este știința aceea uh, sănătoasă? Urăsc această expresie, vin din cercetare. Este foarte greu, însă un lucru este clar. Și nu e vorba de ce știință e corectă, ci de cine poartă răspunderea. Și până la urmă, noi, suntem responsabili. Deci ar trebui să fim foarte atenți uh, ce știință judecăm noi ca fiind corectă. Atât mai țineam să spun. Și vreau să spun uh, încă o dată că noi nu vom susține această obiecție. Mulțumesc. Mr. Balzo. Domnul Balzo. Mulțumesc. Hozzászólásra, hogy szerintem világosan... Mulțumesc foarte mult. Voiam doar să spun că trebuie stabilit cât se poate de limpede rolul Parlamentului în această perioadă de 18 luni. Pentru că interpretările care se dau în momentul de față acestui rol sunt foarte ciudate. Comisia dorește, voia să prelungească la termenul maxim de 15 ani utilizarea acestei substanțe și acum Parlamentul spune că trebuie să renunțăm la această propunere și să avansăm o nouă propunere. PPE-ul vorbește de un termen de șapte ani. Eu, unul, am votat pentru, fiindcă știu că există riscuri foarte mari la adresa sănătății. Acum însă ni se spune că și 18 luni ar fi o soluție bună. Însă nu mai vorbește nimeni de termenul acela de șapte ani pentru care se votase cu majoritate de voturi. Anterior ni se spunea că Consiliul este cel care trebuie să adopte termenul respectiv. Acum, ni se, apoi ni s-a spus că Parlamentul European a trebuit să adopte termenul de șapte ani și acum ni se spune că noi trebuie să fim de acord cu termenul acesta de 18 luni. Nu știu cum am ajuns la 18 luni, nu e meritul nostru în orice caz. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Am ascultat multe argumente, nu doresc să le reiau pe această cale. Subliniez faptul că în aprilie am decis cu o majoritate covârșitoare în Parlament care va fi procedura în ceea ce privește glifozatul. În germană avem și o expresie, când uh, spunem că mm, e ca și cum uh, ne ține cineva uh, ștafeta și încercăm să o depășim înainte de vreme. Mm, e ca și cum cineva ne ține o momeală în față și noi nu știm ce să facem cu ea. Mm, vedem cum s-a comportat Consiliul și vedem că am văzut cum țara mea s-a abținut. În politică spunem că a te abține nu înseamnă a-ți asuma o poziție fermă. Mi-aș fi dorit mai multă claritate din partea Germaniei. 11 luni pentru mine reprezintă o ofertă de bun simț. ECA trebuie să verifice încă o dată ce se întâmplă ca să avem un rezultat satisfăcător pentru toată lumea. Și am o rugăminte politică în direcția celor de la GUE. S-a spus că votul care ar urma să aibă loc în Parlament pe această rezoluție va fi instrumentalizat și că ei vor spune că Parlamentul e cel care vrea utilizarea glifozatului și că doar ei uh, au răspunsul corect. Dar nu, e, nu s-a spus da glifozatului, am spus nu încercării aceleia de a încerca să transformăm rezoluția din aprilie din Parlament. Și exact asta vrem să spunem acum aici, că noi nu participăm la acest proces. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hoșling. E bine că avem o dezbatere uh, fără emoții, pentru că, până la urmă, cel mai important este să avem un schimb de opinii. Parlamentul a dat o rezoluție și a fost cu argumente ferme. Da, e adevărat, noi ne-am abținut la sfârșit. Ce să facem? Putem să ne abținem. Dar am și spus că utilizarea glifozatului trebuie să devină nu regula, ci excepția și să fie o excepție bine justificată. Și sper să existe o transformare a mentalității uh, în agricultură, pentru că se folosește glifozatul pe 40% din suprafața agricolă din Germania, de exemplu. Nu merge pe termen lung. În SUA există o mare problemă cu rezistența la glifozat. Acest lucru va fi transferat către Germania, de exemplu. Deci, trebuie să ne axăm uh, strict pe aceste excepții, utilizarea în mod excepțional. Și sunt câteva elemente care nu sunt uh, reliefate suficient în discuție. De exemplu, ce se întâmplă cu uh, substanțele cancerigene? Care este rolul uh, acestora? Prea puțină atenție se acordă faptului că utilizarea la scară largă a glifozatului atrage după sine și uh, pierderea în biodiversitate. Pierderea biodiversității a trebuit să fie oprită până în anul 2020, dar la aceste cantități de glifozat noi nu vom reuși să obținem acest uh, obiectiv. Pentru că acolo unde omori totul cu această substanță, ajungi să acționezi în detrimentul biodiversității. Trebuie să regândim puțin felul în care utilizăm substanțele. Eu sunt agricultor bio. Sigur că există alternative normale. Uh, nu va apărea mâine o nouă substanță otrăvitoare care să fie mai rea decât uh, glifozatul. În agricultura bună există atâtea și atâtea alternative. Cum s-a ajuns neapărat la utilizarea glifozatului? Păi, în primul rând, pentru că este o substanță ieftină, economisește mâna de lucru și este totul comod, pentru că mai bine stropești decât uh, să recurgi la alte acțiuni uh, uh, mai complicate. Vreau să discutăm pe criterii obiective. Și n-aș vrea să se ajungă la situația în care dacă noi nu ajungem la un acord, atunci să punem totul în cârca comisiei și iarăși să se facă uh, bashing uh, al Bruxellesului, să dea toată lumea vina pe Bruxelles, doar din cauza că noi n-am ajuns la un acord. Cel mai bine ar fi fost însă ca și comisia uh, să spună ceea ce n-au spus statele membre, dar a spus Parlamentul European, că ar trebui să existe niște limitări. Pentru că abolirea este o măsură voluntară deocamdată și sunt uh, implicați niște oameni uh, Uh, fără calificări, care se exprimă pe marginea utilizării glifozatului. Toate aceste lucruri ar, ar fi trebuit stipulate în scris. Ori totul este făcut cu caracter neobligatoriu și eu m-aș fi acceptat, așteptat la niște măsuri obligatorii. Părerea mea politică este că um, procedura de aprobare ar trebui să fie uh, clarificată ca să nu ne lansăm în aceeași capcană peste alți doi ani de zile. Nu este corect față de mediul înconjurător. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ris. Pardon, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Nu intenționam să intervin la această rundă de discuții, însă foarte succint dați-mi voie să fac și eu câteva observații. Gilles Parnier spunea că este vorba de o victorie a democrației europene prin Parlamentul European. În niciun caz nu vreau să reduc uh, rolul nostru în acest context, însă mi-e greu să vorbesc de o victorie deja, pentru că lucrurile încă nu s-au tranșat, uh, ba din contră, pare că sunt mai incerte decât uh, oricând. Am trecut însă de la un cec la, în alb pentru următorii 15 ani la o perioadă de supraveghere de 18 luni. Deja e bine, e adevărat, pentru că în mai multe state membre cetățenii s-au luptat pe baricade și au făcut presiune asupra guvernelor, guvernelor lor de unde și această incapacitate de a lua o decizie din partea statelor membre, ceea ce a determinat Comisia să-și asume o decizie. Și apoi am avut și un vot în Parlamentul European, unde nici acolo nu s-au tranșat foarte bine lucrurile, deci trebuie să facem cumva să înțelegem exact unde stăm. Nu e nici o victorie, dar nici o pierdere, nici un eșec. Apoi s-a vorbit despre știința, despre știință, despre dovezile științifice care nu sunt concludente și care ne blochează discuțiile. Însă problema care se pune aici este cea alternativelor. Peter Lise spunea că nu prea sunt alternative. Ori noi, politicienii, cu asta ne confruntăm aici în permanență, fiindcă noi nu suntem, practic, uh, noi înșine oamenii de știință din laborator cu eprubetele, mă rog, cu excepția câtorva care poate sunt profesioniști, și atunci trebuie să-i ascultăm pe experți. Deci, iată, problema este că unii experți spun una, unii spun alta, unii ne spun că există alternative, spun asta și în spațiul public, spun și, vorbesc și despre mm, existența unor alternative în agricultura europeană, problema um, rotării um, problema uh, utilizării mai multor uh, culturi de-a lungul timpului pe același teren, în sfârșit alții care sunt de partea cealaltă susțin opusul. Deci noi trebuie să găsim o alternativă care să aibă calitatea cel puțin la fel de mare ca și aceea a glifozatului ca să poată fi uh, convingătoare. Înțeleg că în Argentina, de exemplu, situația este dramatică și pediatrii și uh, medicii, în general um, oncologii spun că există un impact asupra sănătății. Deci aș vrea să vă întreb, domnule președinte, nu putem auzi, nu putem organiza o audiere, așa cum s-a mai întâmplat și în alte ocazii, împreună cu Comisia pentru Agricultură, care sunt și ei tot împărțiți ca și noi, dar teoretic sunt mai experți decât noi pe marginea acestei probleme? a alternativelor posibile la, glicoza, la glifozat? Fiindcă dacă reușim să identificăm o alternativă mai puțin toxică, măcar dacă nu total uh, netoxică și care să fie eficientă și din punct de vedere economic, poate că am putea să progresăm în dezbaterea aceasta în loc să ne tot certăm cele două tabere în permanență. De asta, asta voiam să vă sugerez. Să organizăm o dezbatere cu o nuanță un pic diferită. Mulțumesc. Domnul Karl-Heinz mulțumesc. Decizia parlamentară a fost foarte rea în lumina acestei, uh, acestor argumente. Puteam să încetăm pe șapte ani, până am zis cinci, dar m-am bucurat că forțăm mâna industriei chimice de a găsi alternative. Din perspectiva agricolă. Pentru că față de domnul Heusling, eu uh, nu vreau să apară o alternativă chimică la glifozat. El spune să arăm terenul cu plugul. Facem asta de 300 de ani. Și mm, problema este că există culturi speciale unde uh, uh, există și nevoia de a utiliza anumite substanțe chimice. Alternativele nu există pur și simplu, așa cum au, ar spune unii prieteni, în ghilimele fiind spus de aici din uh, încăpere. E vorba de niște cocktailuri toxice, de 20 de ori mai scumpe, extrem de, de periculoase pentru toată lumea. Cam la asta se poate ajunge. Noi uh, uh, trebuie să facem presiuni pe lângă actorii industriali pentru ca lucrurile să meargă în direcția cea bună. Și ce se întâmplă acum, dragă colegă de la GUE? Uh, Vă invit uh, la ferma mea, nu-i departe de aici, la 200 de kilometri. Să vedeți ce se întâmplă primăvara, să vedeți cum crește buruiana, și dacă domnul Hoisling vine și îmi spune că poate să culeagă el cu mânuța lui buruiana, o să-și dea seama că se înșală. Poate să o facă asta în propria lui grădină, dar într-o, uh, într-un mediu uh, agricol orientat către viitor nu se poate face asta. Și avem uh, și acele spații agricole importante din nordul țării noastre um, unde ar trebui interzise uh, orice stropiri de care nu avem nevoie. E vorba de uh, stropirea preventivă, aceasta trebuie eliminată complet și Comisia ar trebui să implementeze cu mare seriozitate asta. Dar dacă permiteți un termen de 18 luni, nici nu mai trebuie să ajungeți la implementare. 18 luni uh, trec cât ai zice pește și de atunci nimic nu te mai ajută după aceea. Eu cred că o respingere este oricum uh, corectă. Mi-ar fi plăcut să avem un timp mai îndelungat, dar cu obiectivul acesta de phasing out total. Și în ceea ce privește um, situația agricultorilor, să ne prezentăm în fața acestuia cu o substanță chimică diferită uh, care să nu mai fie absorbită de sol. Problema este că în agricultură se utilizează cu siguranță mai multe substanțe toxice. Glifozatul este una dintre ele. Uh, să știți că, domnule, domnule Hosting, sunt uh, niște substanțe mult mai periculoase, atât de periculoase încât uh, chiar ne îngrijorează sănătatea muncitorilor noștri în momentul în care lucrează cu ele. Sper doar ca Comisia să abordeze și aceste subiecte. Sunt uh, subiecte uh, sunt uh, niște substanțe care ar trebui uh, controlate mult mai strict, mai ales uh, cele care rămân în fructele pe care le consumăm. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Încă o dată, domnul Haitema. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul din nou. E o dezbatere și interesantă și bună, că vii din știință sau nu. S-a pus problema, cred că și în urmă cu vreo 10 ani și de aceea a fost creată EFSA, de aceea au fost comandate anumite studii. Sigur că poți găsi mereu studii care susțin opusul sau care ridică anumite semne de întrebare, permiteți-mi să-mi termin ideea. Dar asta e, asta e ideea de bază. Dacă ne uităm la siguranța alimentară, avem 10 studii cu 20 de opinii. Și tocmai de aceea trebuie să avem niște organisme obiective care să facă o analiză. Nu putem să facem asta din punct de vedere politic. De asemenea, s-a spus uh, că există un potențial efect uh, cancerigen, însă s-au dat niște date foarte clare acolo. Um, de exemplu, ce înseamnă un gram per kilogram uh, uh, masă corporală. Însă așa putem să analizăm și ce face, ce efect de unător are consumul de sare. Um, concluzia la care s-a ajuns în cele din urmă este că substanța este sigură și că putem să prelungim utilizarea ei. Dumneavoastră mă atacați pe mine pentru că aleg uh, argumentele care îmi plac. Dar mă uit în jurul meu și îmi dau seama că și în Germania și altundeva lumea se axează pe acel studiu. Vedem însă că există mai multe campanii care au menirea de a-i băga în sperieți pe oameni, cum ar fi chipurile, conținutul de urină din bere. Este o, cam, este o campanie foarte uh, puerilă aceea de a lansa asemenea idei. Haideți însă să lăsăm organismele științifice să se exprime. Noi de aceea le-am creat. Și dacă ne gândim la alternative, discuția este deja cu totul alta. Bineînțeles că trebuie să avem alternative cu o gestionare integrată a pesticidelor, cu uh, materiale de protecție a microorganismelor. Putem să îmbunătățim protecția plantelor, putem să fim mai inovatori. Despre asta a fost vorba în raportul meu. Însă înainte de a aboli cu totul glifozatul, să ne gândim ce efecte negative pot să apară în momentul în care nu mai avem glifozatul în instrumentarul nostru. Uh, întotdeauna va exista un... Uh, Um, efect, uh, un efect care n-a fost luat în calcul. În Olanda, de exemplu, sunt câteva puncte mai ridicate unde, din cauza erodării uh, terenului, nu poți uh, ierbicida în niciun alt fel decât cu substanțe. Deci vă rog foarte mult să aveți o abordare exhaustivă și să vă gândiți ce efecte există asupra calității solului, asupra eroziunii solului, asupra efectelor gazelor cu efect de seră, asupra alternativelor bio, pentru că uneori și substanțele din agricultura bio pot fi mai periculoase decât glifozatul. Sigur că sunteți surprins. Folosiți substanțe chimice naturale care uneori sunt foarte dăunătoare chiar și sănătății umane. Elementele cele mai toxice sunt produse adesea de bacterii. Haideți să nu ignorăm asta, să fim deschiși, într-o dezbatere deschisă, să facem o evaluare corectă ca să ne dăm seama cum să implementăm niște bune practici agricole înainte de a uh, elimina pe de-a întregul un element important din instrumentarul agricultorului. Vă mulțumesc. Dragi colegi, spune președintele, mai sunt alte două solicitări de intervenție, dar lista este acum închisă. Domnule Heusling, nu pot să las anumite lucruri așa. Domnule Florenț, declarațiile dumneavoastră, cum că oricum vine ceva periculos și dumneavoastră ați spus că trebuie să culegeți buruienile cu mâna, nu, e o porcărie aceasta, n-am spus așa ceva. Există uh, niște proceduri ecologice, uh, mecanice, uh, care sunt rapide, dar sunt mai scumpe. Și în ceea ce privește marile ferme din estul Germaniei, um, adesea e vorba nu doar de o, a economisi 50 de euro la hectar, E vorba și de economisi mână de lucru și de aia se face, de aia se utilizează aceste substanțe. Deci nu din alte motive erbicidezi odată, după aceea poți uh, semăna liniștit și uh, salata crește. Efortul, din punctul de vedere al agriculturii, este mai mic. Dar la nivel uh, practic în agricultură, se spune mai nou că fără chimie nu te mai poți descurca. Aici apare pentru mine un mare semn de întrebare. Există substanțe periculoase și dacă agricultura ajunge să existe doar utilizând aceste substanțe, pentru mine aici nu mai e durabilitate, îmi pare rău. Ar trebui să vedem dacă nu cumva um, avem nevoie de o altă abordare, nu să înlocuim chimia cu chimie. Nu mi se pare că este unica soluție. Și cred că ar fi fost uh, mai bine pentru credibilitatea dezbaterii noastre dacă uh, am fi cerut transparență nu doar din partea industriei chimice, ci uh, dacă am fi cerut transparență în întreg procesul. Pentru că cât cât timp nu există această transparență, mereu vor apărea semne de întrebare în ceea ce privește uh, studiile industriale care oricum nu sunt publice. Industria și-ar uh, face un mare serviciu dacă ar publica aceste informații. Eu unul nu înțeleg de ce aici se dă dovadă de atâta lipsă de transparență procedurală? E nevoie de o dezbatere deschisă, dezbatere deschisă mai ales pe alternative, ca să putem progresa. Domnul Poț. Yes, uh, thank for this second chance. Mulțumesc pentru această ocazie de a interveni încă o dată. Promit să fiu succint. În legătură cu dovezile științifice. Să nu uităm că avizul EFSA a avut 6.000 de pagini, bazate însă pe doar trei studii, unul de acum 20 de ani, altul de acum vreo 15 și altul de șapte ani. Toate aceste studii au fost finanțate de industria respectivă, care are interese. Îmi pare rău, nu sunt păreri, sunt fapte acestea. Și când vorbim despre Institutul uh, OMC pentru combaterea cancerului, IARC, Știin, oameni de știință independenți au efectuat un studiu de, mult, de dată mult mai recentă. Este o, iarăși, o, un fapt, este o dată concretă, aceasta nu e o opinie. Și oameni de știință de la King's College, de la, din Londra, din, de la Universitatea din Leipzig, au fost prezenți la o conferință organizată de Parlamentul European, dar au fost prezenți numai doi dintre colegii noștri de aici. Deci există informații științifice pertinente disponibile, numai că trebuie să ne și intereseze. Apoi, câteva lacune. Vorbim fiecare zi de dimineața până seara de problema rezistenței la rezistenței antimicrobiene. Dar ă, glifozatul și alte substanțe asemănătoare sunt brevetate, de exemplu, în Statele Unite ca antibiotice și cauzează rezistență la antibiotice. Și nimeni nu ține seama de asta. Atunci când EFSA a elaborat un aviz în acest sens, n-a ținut nimeni seama de faptul că acesta este de fapt tot un antibiotic. Thank you very much. We... Mulțumesc foarte mult și cred că dezbaterea se poate încheia acum. Voi da cuvântul Comisiei care sunt omologii noștri, tabăra cealaltă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. A fost interesant să ascult uh, diferitele puncte de vedere exprimate astăzi. Glifozatul până acum a fost probabil dosarul cel mai dificil pentru luarea unei decizii, poate nu numai în domeniul uh, pesticidelor, ci în general. Unul dintre motive a fost acela că statele membre nu și-au bazat deciziile pe dovezi științifice. Discuțiile s-au bazat în comisiile de reglementare pe puncte de vedere politice pe care le-au asumat statele membre. Din ianuarie am încercat, în urma prezentării mai multor propuneri, să identificăm în comitet o majoritate calificată. S-a vorbit despre o propunere de 15 ani, dar textul pentru 15 ani, o prelungire de 15 ani, textul pe care l-am propus până la urmă a fost de 9, Parlamentul a venit cu 7, am purtat discuții fără sfârșit cu statele membre și totuși n-am reușit să ajungem la o majoritate calificată. În cele din urmă, aprobarea pentru substanța aceasta urma să expire în data de 30 iunie. Asta s-a întâmplat acum două săptămâni și atunci obligația legală a comisiei era aceea, obligația sa juridică era să ia o decizie, să vadă dacă prelungește sau nu aprobarea respectivă. Deci am fost în situația de a lua o decizie, am fost nevoit, să o facem. Și avem această propunere actuală de a prelungi perioada de aprobare pentru încă un an și jumătate, adică cu șase luni mai mult decât disponibilitatea uh, prevăzută de aviz, uh, avizul uh, ECA. E un detaliu acesta, dar poate că e semnificativ. Extinderea aprobării era menită să permită finalizarea procesului decizional, în special evaluarea acestei substanțe de către ECA. Toate deciziile pe care le-am luat respectă legislația europeană privitoare la pesticide 1107 dar și regulile privind comitologia, cum sunt ele numite, nu am acum numerele la dispoziție, dar sunt reguli pe care de asemenea care uh, prevăd de asemenea ca comisia să ia decizia finală chiar și în absența punctului de vedere al statelor membre, și anume al unui aviz al statelor membre. Nu se spune fără opoziția, ci fără un aviz al statelor membre. Procesul decizional a fost uh, dificil din cauza poziției exprimată de anumite state membre, poziție nefundamentată științific. Încă o dată, nu e opinie personală aceasta, au fost exprimate opinii foarte clare, ne, op ne opunem sau uh, ne abținem sau nu susținem propunerea Comisiei, dar din motive politice, nu științifice. Din păcate, așadar, nu ne-am bazat pe probe științifice. Și ce se întâmplă cu aceste probe științifice? Sunt uh, o serie întreagă de avize științifice disponibile în legătură cu glifozat și am pornit cu evaluarea BFR din Germania, apoi uh, avizul OMC, IARC, care a și declanșat întreaga discuție cu privire la riscul uh, de a fi cancerigen al acestei substanțe. Există deci o, un aviz OMC prin IARC și 27 de state membre nu au fost de acord cu, nu au susținut acest aviz IARC. Însă în propunerea de acum am stabilit ca în clasificarea substanțelor chimice ECA, care are rolul de lider în acest domeniu, să identifice, să analizeze substanța glifozat și să stabilească dacă aceasta are sau nu un potențial cancerigen. Până atunci, am mai primit un aviz din partea uh, unui alte, unei alte entități de la OMC care se referă la rezidurile de pesticide, care se ocupă de acest lucru și care a tras concluzia că nu se poate susține avizul agenției IARC a OMC. Avem așadar o serie întreagă de avize din partea oamenilor de știință care susțin faptul că glifozatul trebuie adoptat. Însă chiar și așa, noi am prelungit uh, termenul și vom vedea care vor fi concluziile în cele din urmă. Și în, cu privire la prelungirea termenului, încă o dată, Comisia a trebuit să ia o decizie fără sprijinul statelor membre. Solicitarea s-a ă, făcut și la recomandarea Parlamentului European cu privire la restricționarea adoptării, așa cum s-a stabilit în recomandările din aprilie, În paralel, noi am înaintat un nou text către Comitetul de Reglementare compus din reprezentanții ai statelor membre, în care prezentăm restricțiile propuse de Parlamentul European, dar și ceea ce prevăzuserăm noi în propunerea noastră inițială, și anume să se interzică utilizarea produselor care conțin taloamine, formulanți, cum sunt ele numite, și potrivit legislației noastre avem mai întâi adoptarea unei substanțe la nivel european, însă produsele care conțin substanța respectivă țin de subsidiaritate și deci de adoptarea la nivel de stat membru. Noi am propus să se restricționeze utilizarea glifozatului în uh, ceea ce se, se numește substanțele folosite înaintea uh, recoltării, și am recomandat să se acorde o atenție deosebită uh, utilizării glifozatului în anumite spații, cum ar fi uh, spațiile publice, parcurile și grădinile publice. În 1107 există dispoziții pe care noi le-am uh, introdus și în propunerea noastră, pe care am înaintat-o pe 27 iunie statelor membre și chiar și atunci n-am reușit să obținem din partea statelor membre o majoritate calificată, chiar dacă existau motive politice să se ajungă acolo. Astăzi însă îmi face plăcere să vă anunț că chiar azi dimineață am reușit să obținem o majoritate calificată, ceea ce a fost surprinzător, deci am supus votului textului care prevede limitarea utilizărilor glifozatului sau produselor care conțin glifozat în anumite condiții și zone. Și acum, deci, textul a fost adoptat și este aplicabil în perioada de adoptare până în 2017. Una peste alta, Comisia și-a respectat mandatul fără să depășească cu nimic puterile sale de executare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum, în încheierea dezbaterii, îi dăm cuvântul uh, doamnei raportor, doamna Chilonen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mă exprima în limba mea maternă în apărarea acestei chestiuni. Este evident că în dezbaterea aceasta punctele de vedere s-au exprimat foarte înfocat, cu ardoare aproape religioasă. E o dezbatere care durează de multă vreme și continuă, dar tema este cât se poate de actualitate. Trebuie văzut dacă există cu adevărat alternative și dacă s-au făcut cercetări cu adevărat pentru a se identifica alternativele sau pentru a se elabora aceste alternative. Suntem noi mulțumiți de soluțiile oferite de Monsanto? În ultimii 45 de ani n-am dispus de alternative eficiente și cercetările ne arată că glifozatul nu ar fi cancerigen. Însă întrebarea care se pune este unde s-ar putea identifica la nivel european cercetări cu privire la posibile alternative, cu privire la implicațiile acestei substanțe asupra sănătății, cu privire la rezistența antimicrobiană pe care ar genera-o uh, Aici cred că ar merita să acuzăm, să-i acuzăm pe participanții la dezbatere în mare măsură de populism. Și cred că noi trebuie să ne îndeplinim rolul de luptător pentru interesele cetățenilor noștri și să răspundem întrebărilor pe care cetățenii noștri ni le adresează. Am putut constata că în acest domeniu Cazurile de cancer intestinal și de stomac uh, au crescut foarte mult în zonele în care se folosește această substanță și nu e deloc o problemă ușoară, e o problemă extrem de gravă. Cetățenii noștri au dreptul să știe ce se află în mâncarea din farfuriile lor. Fermierii au dreptul la o alternativă la această substanță, care să fie, din punctul de vedere al prețurilor, suficient de competitivă. E uluitor faptul că în ultimii 50 de ani n-a reușit nimeni să găsească o soluție mai bună decât glifozatul. Și dacă se va dovedi că glifozatul chiar nu este cancerigen, sunt gata să-mi înghit cuvintele, dar pentru asta e nevoie de un studiu cu adevărat independent și cu adevărat exhaustiv. Până când nu vom avea rezultatele unui astfel de studiu independent, mă voi bate în continuare pentru interzicerea acestei substanțe. Până ce nu vom ști exact ce consecințe asupra sănătății oamenilor are utilizarea acestei substanțe. Cum spuneam, am fost acuzată de demagogie și de populism. N-aveți decât să mă acuzați, cei care mă acuzați. Dar eu cred că trebuie să ne apărăm oamenii, să-i apărăm pe oamenii de rând, care nu dispun de informații cu privire la ce li se întâmplă în calitate de consumator de pe urma utilizării acestei substanțe. Cred că ar trebui să ne folosim deplin de mecanismele politice de care dispunem noi aici, în această instanță, pentru a-i apăra pe cetățenii de rând, pentru a-i apăra pe consumatorii de rând și eu sunt gata să suport orice fel de acuzație care mi s-ar aduce, pentru a face acest lucru, pentru a-i apăra pe oameni, pentru că aceasta este sarcina noastră, aceasta e misiunea noastră în grupul acesta. Noi suntem aceia care trebuie să ne batem pentru cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri. Ea a fost extrem de fructuoasă și sper ca după cele 18 luni să nu uităm de dezbaterea de astăzi, fiindcă trebuie să ne asigurăm ca să ne asigurăm că studiile de științifice vor continua și că agricultorii europeni vor putea să dispună la un moment dat de o substanță alternativă mai puțin periculoasă pentru oameni și pentru mediu. Și la acel moment vom putea spune că dezbaterea noastră a produs roadele așteptate. Mulțumesc! Thank you very much. I have only to remember... Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că calendarul votăm mâine în Comisia ENVI și cred că acum putem pune capăt acestei uh, ședințe. Ne revedem mâine dimineață la ora 10. Vă mulțumesc!